Right, thank you, thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. E o continuare a sfârșitului sesiunii de vot maraton pe care am avut-o ieri. Aș vrea să mulțumesc tuturor pentru răbdare, <clears throat> rezistență, mai ales uh, că la sfârșit s-a ajuns foarte rapid la apăsatul pe buton. E foarte dificil uneori cu voturile. Unde am ajuns aseară a fost că am votat toate elementele pachetului de șase elemente și Jean-Paul dorește să intervină primul. Doamna președintă, doream doar la începutul ședinței să mulțumesc din nou interpreților care ieri au făcut o muncă remarcabilă și mai ales au avut amabilitatea să rămână aproape o oră după sfârșitul obișnuit al serviciului. Și vreau să le spun celor care au fost ieri aici și nu știu dacă sunt astăzi aici, dacă nu, colegii să le transmită mesajul că acest gest a fost foarte apreciat de către deputați, în special de cei care sunt clienților obișnuiți. Mulțumesc încă o dată. Thank you very much, I'm conscious they were. Președinte, mulțumesc. Și ei erau lipiți de scaune ca și noi. Deci am votat acel pachet cu șase elemente. Domnul Bulman de la Social Socialdemocrați și-a exprimat rezervele și a dorit ca acele rezerve referitoare la inițierea de negocieri pentru un acord în prima lectură să fie trecut în procesul verbal. I-am atras atenția că avem la Comisie datoria să luăm decizia dacă ne vom propune să ajungem la negocieri pentru acord în prima lectură. Subliniez că asta nu ne dă mandatul că trebuie să și încheiem negocierile în prima lectură. Depinde unde ajungem la acele negocieri. Deci ce trebuie să facă acum această comisie este să dea un mandat echipe de negociere a Parlamentului să vadă dacă se poate ajunge la un acord în prima lectură prin negociere. Ar trebui să fie cu privire la ansamblul pachetului care am hotărât că va fi păstrat ca tot, ca întreg. Iată de ce recomandarea mea este să avem echipă obișnuită de negociere, președinta, raportorii și raportorii din umbră, <clears throat> să începem să avem acele negocieri, după cum a menționat domnul Bolman. În mod provizoriu am stabilit că în această după amiază să avem, ca să fiu cinste, mai mult un schimb de păreri și nu un trialog cu președinția, pentru că ei au avut amabilitatea să vină să ne explice unde au ajuns și au abordarea generală și ar trebui și noi să revenim și apoi să începem ulterior negocierile cu privire la detalii când revenim după vacanța de Paște. Iată de ce solicit comisie acum să dea mandat lui Jean-Paul. Udo a vorbit deja. Jean-Paul, mai vrei să spui ceva la acest subiect? Doamna președinte, mulțumesc. Doream să vă spun că pentru grupul PPE împărtășim viziunea dumneavoastră cu privire la ce trebuie să se întâmple. Vă reamintesc că e o tradiție în această comisie. <clears throat> Dacă mă uit înapoi la o perioadă de șase ani de a avea întotdeauna negocieri după votul în comisie cu privire la subiectele financiare și economice uh, de care ne ocupăm, uh, prezentând avantajul în domenii în care e nevoie de o uh, reacție puternică să cunoaștem mai bine care este poziția unora și a celorlalți și experiența le-a demonstrat că asta ne permite să avem eficacitate. Chiar dacă, așa cum am făcut la pachetul de supraveghere, ajungem după o discuție cu Consiliul să suspendăm votul pentru a reveni în fața Parlamentului și apoi să poată să continue negocierile. Cred că această procedură, care nu e cea mai obișnuită, dar uh, se răspândește și a demonstrat eficacitatea la subiectele importante pe care le-am discutat în 2010. Iată de ce evident că suntem favorabili ca discuții neoficiale să înceapă încă de astăzi, precizând, după cum a spus și dumneavoastră, că obiectivul nu este de a ajunge cu orice preț la un acord în prima lectură, ci de a avea o discuție um, rezonabilă cu obiectivul eficacității, gândindu-ne la situația concetățenilor noștri. Mulțumesc, doamnă președinte. Președinta, mulțumesc. Cheie, solicitat să intervină. Mulțumesc. <clears throat> Vreau să reamintesc în ce privește coordonatorii am petrecut mult timp la începutul acestui proces încercând să hotărâm cum se va trata și am ajuns la concluzia că urma să fie un pachet de șase elemente și vor fi raportori diferiți de la grupuri diferite lucrând colectiv pe aceleași linii pe care le-am avut la pachetul de supraveghere. Având în vedere că aceasta a fost decizia noastră, Aș fi foarte dezamăgită dacă s-ar face vreo propunere ca pachetul de șase să nu meargă împreună în acest moment. Înțeleg frustrarea grupurilor care poate nu obțin întotdeauna ce doresc. Evident, după cum știu mulți, noi ca grup am fost de cealaltă parte de multe ori și am respectat poziția Parlamentului atunci când avem uh, un vot transparent în comisie și am avansat în dialog pentru a negociat după concluzia Parlamentului. Deci aș face un apel. Acesta e începutul unui proces foarte îndelungat, nu e sfârșitul și ieri a fost o zi foarte importantă, dar a fost doar un prim pas. Deci dacă putem rămâne împreună de bună credință cu un pachet unitar. V-aș fi recunoscut. Mulțumesc, Udo, ai cerut să iei cuvântul. Dar rău cuvântul și ieri. Mai ai ceva în plus de spus? Da. Ich würde gerne, Frau Vorsitzende. Doamnă președinte, aș dori să păstrăm uh, tonul uh, cât se poate de serios pe care îl avem de obicei și să fac referire la o diferență. Ieri uh, am fost, am avut o, o stare exuberantă unii erau pregătiți să plece și au pregătit chiar un fel de declarație prin care se oferea un mandat acestei comisii pentru uh, compromisul în primă lectură. Acest mandat însă are o premisă cât se poate declară, și anume consensul în aspectele esențiale Însă există o mare diferență între pachetul acesta și pachetul uh, privind supravegherea. La pachetul privind supravegherea aveam un consens, acum nu-l avem. De ce? Pentru că uh, pe punctele esențiale există păreri divergente în cadrul comisiei. Și să nu mi-o luați în nume de rău, dar noi am fost cei care am argumentat permanent că Trebuie să continuăm discuțiile până la atingerea compromisului. Dumneavoastră ați respins această propunere a noastră, prin urmare ne spălăm pe mâini. Însă acum am ajuns într-un punct în care ne dăm seama că premisa pentru un mandat de negociere în primă lectură uh, nu sunt garantate mi-aș dori ca lucrul acesta să fie menționat în procesul verbal și anume premisele pentru mandatul de com- negociere a compromisului în primă lectură nu există și mi-aș dori ca la următoarea ședință a coordonatorilor la Strasburg să ne ocupăm de uh, pașii pe care trebuie să îi întreprindem pe viitor. Cred că acesta, aceasta este atitudinea cea mai bună pe care o putem avea acum. Think I have... Președinte, mulțumesc. Cred că trebuie să fac o corectură la ce ai spus tu. Ieri am avut cerința standard. Acum, dacă trebuie să ajungem la un acord în prima lectură, trebuie să se consultă comisia și a intervenit înainte ca eu să fie avut ocazia să introduc acest subiect. Unul dintre lucrurile la care mă gândeam era să amânăm de ieri până în această dimineață, dar a anticipat și aș vrea să uh, citez regula 70 care se referă la negocieri cu celelalte instituții și spune, înainte de a începe astfel de negocieri, Comisia de resort, în principiu, ar trebui să ia decizie cu majoritatea membrilor și să adopte un mandat, orientări sau priorități. Am făcut deja acest lucru în sensul votului, dar la nivel de comisie putem adopta mandatul pentru a participa la negocieri. Aș vrea de asemenea să mă refer la anexa 21 din uh, codul de conduită pentru negocieri în procedura legislativă obișnuită și decizia de a participa la negocieri, unde se spune ca regulă generală, Parlamentul va utiliza toate posibilitățile care îi se oferă în toate etapele procedurii legislative obișnuite. În decizia de a încerca să obțină un acord uh, timpuriu în procesul legislativ, va fi o decizie de la caz la caz, ținând cont de caracteristicile distinctive ale fiecărui dosar aparte va fi justificată politic în ce privește, de exemplu, prioritățile politice, propunerile tehnice necontroversate, situația urgentă și sau atitudinea anumite președinții pentru un dosar anume. Trebuie să vă spun că în situația actuală consider că este o prioritate politică, că e cu caracter urgent în sensul că putem să ajungem un acord dacă putem ar acoperi o situație destul de dificilă de pe piețe și, cu siguranță, având în vedere atitudinea președinției pentru acest dosar, este adecvat să progresăm. Deci nu e o chestiune de consens, cum ai spus tu, ci o chestiune de vot al majorității. Și asta am intenția pe care să-l votăm în câteva momente. Sven a solicitat să intervin. E regretabil, pentru că avem acum o discuție pe care trebuie să o avem, nu cu 40 de oameni care așteaptă, ci o discuție pe care să o avem cu coordonatorii într-un spirit în care întotdeauna a existat întotdeauna o opțiune pentru varianta democratică, cea mai democratică. Trebuie să vă spun că după ce am consultat președinția noastră, regula obișnuită este în Parlament că un acord în primă lectură este căutat dacă există o majoritate largă în Comisia de Resort. De ce stau lucrurile așa? Și un motiv democratic bun, pentru că colegii noștri din celelalte comisii nu pot să se exprime cu privire la diverse chestiuni individuale de atitudine. Și asta înseamnă că îi privăm, îi lipsim de posibilitatea de a vota în plenară cu privire la chestiuni cheie. Aceasta e o chestiune, cel puțin grupul nostru, uh, în care am auzit multe îngrijorări de la diverse grupuri și diversi membri care nu sunt membri ai comisiei noastre. Și ieri au existat multe opinii care au fost respinse prin vot, nu cu o majoritate largă, ci în stilul 60 la 40 și colegii, colegii de la Comisia de Ocupare nu mai pot să se exprime în plenară, pentru a corecta poziția Parlamentului față de Consiliu. Și asta este o problemă democratică și aș vrea să subliniez că există două motive. Există presiunea din partea piețelor și caracterul de urgență. Și sunt de acord că există o urgență legată de această chestiune. Și cu toate acestea, e o chestiune extrem de importantă, un dosar cheie cum e acesta. Să-i privăm pe colegii de dreptul de a constabili poziția Parlamentului față de Consiliu. Dacă obțineți asta cu un vot al majorității astăzi aici, vă asumați o responsabilitate gravă de a face o ruptură cu tradițiile din acest Parlament ca un acord de primă lectură, mai ales la chestiuni importante, să nu se poată adopta decât cu o majoritate largă. Președinta, da. Asta nu corespunde cu regulile pe care tocmai vi le-am citit. Nu deschid acum o discuție generală în sală. Deci, pervanș, îmi pare rău, nu îți dau cuvântul. Dacă mai există alt coordonator care dorește să intervină, după cum au făcut-o și toți ceilalți, We, we are going to take a vote. You will... Vom vota și veți avea posibilitatea democratică. Silvi, Doream doar să spun că, desigur, că pot împărtăși îngrijorările exprimate de Sven. E o chestiune foarte importantă ca democrația să funcționeze în mod adecvat. Dar ce facem acum? Este să începem negocierile și vreau doar să subliniez că nu suntem gata să finalizăm în mod pripit, ci pot să vă spun că Poziția nu este de a spune astăzi că vom merge la un acord în prima lectură. Să începem să discutăm și apoi o să vedem și vom discuta din nou, Sven, între coordonatori și vom vedea unde am ajuns. Și dacă nu e nicio posibilitate de a obține un acord bun, atunci uh, vom vedea ce facem. Mulțumesc. Vom deschide negocierile pentru a vedea dacă putem ajunge la un acord în prima lectură, după cum am clarificat, va fi necesar vom avea datoria să raportăm nu doar coordonatorilor, ci întregii comisii în legătură cu modul în care continuă negocierile în mod periodic. Așa se procedează în mod obișnuit și acum sugerez să votăm. Pervanș, de ce? Nu, nu, nu. Nu cred. De ce? Nici măcar n-ai fost aici la vot. Doamnă președintă, președinte, vreau doar să știu în baza cărui articol din regulament refuzați să-mi dați cuvântul. Nu e vorba de o reuniune a coordonatorilor, e o reuniune plenară a Comisiei Economice și Monetare, ceea ce înseamnă că ar trebui să puteți să-mi dați cuvântul tuturor membrilor. Dacă vreți ca doar coordonatorii să se poată exprima, ar trebui să convocați o reuniune a coordonatorilor. Și nu e reuniunea coordonatorilor, deci vreau să pot să iau cuvântul la acest punct de pe ordinea de zi. Eh, doream să dau prioritate coordonatorilor și raportorilor. Pervonș, dacă vrei să intervii înaintea raportorului? Da. Dacă deschideți eh, cuvântul și dați și raportorilor, atunci pot să vorbesc după. Dar ați menționat că doreați să dați cuvântul numai coordonatorilor. Asta încercam să vă spun. Deci dacă îmi dați cuvântul, vă mulțumesc și sper că nu voi trăda gândul celor de la Socialiști Democrați. A spus că aici e o chestiune de urgență politică și că piețele așteaptă o poziție din partea noastră. Consider că în situația economică a Uniunii Europene, pe care o avem de mai mulți ani deja, așteptarea piețelor este cel mai prost indicator al unei bune guvernanțe. Și în această chestiune există două elemente în joc. Evident, e discuția politică pe care o avem între noi și am văzut la votul de ieri seară că nu există consens și pentru Parlamentul European să inițiem, să angajăm negocieri cu o presiune extrem de puternică, nu doar din partea Consiliului, ci și din piața piețelor pentru un acord în prima lectură, este cea mai bună soluție pentru a avea un prost acord. Și vă invit să vă uitați cum sunt văzute din exterior negocierile noastre. O spunem de ani de zile. Fiecare se întreabă atunci când Parlamentul își arată mușchii și vrea să spună ce trebuie să fie negociere. Dar până la urmă, de ce a fost toată această discuție la conferința președinților de pe 10 martie în legătură cu miza acordurilor în prima lectură? Pentru că la negocierile sub presiunea Consiliului, care e foarte puternică, Parlamentul European, uh, uh, întotdeauna, până la urmă, mulțumită diviziunilor noastre, nu face decât să facă pe plac Consiliul, în timp ce aici e o miză politică și o miză democratică. Dacă nu vreți să fiți într-o situație să respectați cu strictețe drepturile Parlamentului European, atunci părerile Consiliului, care pe plan politic și democratic vor fi contrare aspirațiilor noastre și ele o să aibă câștig de cauză. We have very strong positions on avem poziții foarte ferme pe multe subiecte și avem și toate voturile care au fost uh, depuse pe acele poziții, deci cred că va fi destul de clar că sunt multe aspecte pe care negociem, asupra cărora nu avem o părere așa de divizată, așa cum ar vrea unii să se creadă. Și uh, există și uh, lucruri asupra cărora avem poziții divizate și la care putem obține un rezultat destul de bun. Lise, vrei să intervii? Doamnă președintă, cred că într-un astfel de moment importanța subiectului cere să luăm decizii înțelepte. Ăsta este un mesaj simplu din partea mea. Parlamentul, acest parlament, este divizat pe niște subiecte foarte esențiale, nu niște subiecte derizorii și cred că este foarte important să introducem și un pic de înțelepciune în acest proces. De aceea vreau să îi sfătuiesc pe colegii noștri să nu forțeze o poziție care să încalce procedura normală din Parlament și care să nu fie în concordanță cu solidaritatea, care este una dintre cele mai importante surse de forță ale acestui Parlament. Nu funcționăm sub presiunea, presiunea piețelor. Există o presiune, o presiune care ar putea să ducă la căderea zonei euro și care ar putea să pună în pericol um, viitorul comun al Uniunii Europene. Nu este o chestiune de ordin tehnic, ci o chestiune de ordin politic. Și foarte important, având în vedere situația actuală, este presiunea cetățenilor trebuie să vedem ce se întâmplă în toate țările, în toate statele membre, unde există forțe politice critice, sceptice uh, la adresa proiectului european. Asta e un semn că e destul și acum noi, ca reprezentanți ai cetățenilor, trebuie să dăm dovadă de înțelepciune. De aceea vă rog să nu forțați lucrurile acum. Îi rog pe colegii noștri să înțeleagă că nu avem nimic de câștigat, ci doar de pierdut dacă ne forțăm să intrăm în negocieri fără a înțelege exact despre ce este vorba și care e direcția pe care vrem să urmăm. Mulțumesc, mulțumesc, Marcus. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă, mă întreb dacă sunt la teatru. Uh, eu credeam că sunt la Parlamentul European, unde se decide cu majorități, conform regulamentului de procedură. Și ieri, în nu știu câte ceasuri, am decis cu, cu o majoritate. Și acum nu se poate ca o poziție minoritară să fie transformată într-o poziție majoritară. Mi se pare absolut inacceptabilă situația. Și tocmai de aceea îi întreb pe colegii din celelalte grupuri ce vor Vrem să ajungem la, în plenară mai repede? Cu toții ne dorim să ajungem la plenară. Iar uh, poziția minoritară, dacă n-a câștigat ieri, nu o să câștige nici la plenară. Deci, prin urmare, ce, ce facem aici? Trebuie să înțelegem, asta e democrația. Uneori pierdem, uneori câștigăm. Cei care pierd uneori trebuie să accepte lucrul acesta și cei care câștigă trebuie de asemenea să accepte faptul că au câștigat. Și rog acum pe colegi să accepte restul, ă, rezultatul care a cu care ne-am confruntat ieri. Acum nu se poate ca cu probleme ă, procedurale să încercăm să promovăm o poziție minoritară care oricum nu se va bucura de solidaritate din partea altora. Thank you. I'm Robert, you've asked for... Mulțumesc, Robert. Și apoi, dacă există raportori din umbră sau raportori care doresc să intervină, dacă nu, va trebui să închidem lista. Robert. Keine Aufregung, liebe Kollegen, ich werde sehr kurz. Nu fiți stresați, colegi, stimați colegi, voi fi foarte succint. Da, asta e politica, uneori la vot se pierde sau se câștigă. Bineînțeles că accept deciziile majoritare ca și cele pe care au fost luate ieri. Însă, singura soluție corectă ar fi următoarea. Cât mai repede cu putință ar trebui să mergem cu acest pachet în plen. Astfel, toți parlamentarii ar avea posibilitatea de a vorbi despre aceste teme esențiale. Și se prea poate ca în cazul în care vom ajunge la plenară Uh, majoritatea care s-a întrezărit ieri aici în comisie să se între- întrezărească din nou. Și atunci știm ce avem de făcut. În momentul de față, ce facem? Ne adunăm într-o cămăruță a Parlamentului, într-o manieră netransparentă și discutăm cu reprezentanții ai Comisiei și Consiliului și în urma acestor discuții uh, uh, apar rezultate pe care ceilalți trebuie să le afle. Nu, nu, a, nu așa trebuie să procedăm. Trebuie să ajungem cât mai repede în plen și cei care dețin majoritatea acum poate o să obțină și în plen. Și mai apoi trebuie să procedem la negocieri, negocieri care vor fi mult mai solide pentru că poziția noastră se va baza pe poziția întregului Parlament. You want to interrupt your... Uto, dacă vrei să întrerupe ai tăi, te rog. Ich habe einen Antrag zur Geschäftsordnung. Un punct de procedură. Doamnă președinte, dacă nu putem ajunge la un consens acum și aici, atunci haideți să facem ca și la raportul Schwab. Mergem în plen și plenul decide mandatul. Aceasta ar fi procedura cea mai clară pe care am putea o uh, implementa și poate că și ceilalți colegi vor fi de acord cu propunerea mea. Uh, am pus deja la, supus deja la vot asta. Doamna președinte, mulțumesc. Cred că a durat suficient. După cum a spus domnul Ferber, e o majoritate care se exprimat și în acest Parlament, din câte știu eu, nu e nicio obligație de consens. Iar uneori alegătorii ne reproșează tocmai acel consens. Astăzi există poziții clare care s-au stabilit după mai multe luni de negocieri. Deci dacă cei care au fost raportori n-au înțeles ce făceau, devine îngrijorător și nu cred că să se ajungă în plenară cu acești deputați care se ia cuvântul pentru că vor fi acești deputați care vor interveni, va schimba ceva în ce privește prezentarea discuțiilor. Cred că S-a conturat o majoritate ieri cu privire la anumite chestiuni, după cum a spus dumneavoastră, domnul președinte, această majoritate este foarte largă, ceea ce face că există chestiuni care deja se bucură de consens, iar discuția cu Consiliul va permite să definim mai bine marjele de manevră și posibilitățile pentru Parlament de a-și exprima pozițiile. Cred că să amânăm, să întârziem prin diverse proceduri, nu e decât o consecință de, sau avea consecința discreditării acestui Parlament. Știți că se vorbește mult despre Parlamentul European și dacă tot ce se poate spune este că nu ajunge să meargă la negocieri și să găsească soluții rapide, nu va fi o victorie. Deci vă uh, solicit, doamnă președinte, să supuneți la vot, după cum ați spus, mandatul pentru negocieri care, într-o prima etapă, vor fi neoficiale și apoi o să vedem la ce pot să ajungă. Dar ar, n-ar prejudicia să prelungim această dezbatere și discuție. Uh, Jean-Paul has asked... Jean-Paul a dorit să votăm. Vă rog să vă introduceți cardurile de vot dacă le aveți. Vreau să vă reamintesc că dacă aveți nemulțumiri, Majoritatea cu care am votat rapoartele a fost 27 pentru 10 împotrivă, FAO 28 pentru 7 împotrivă, Gulard 36 pentru 11 împotrivă, Ferrero 41 pentru 4 împotrivă, Hegland 38 pentru 5 împotrivă, Ford 25 pentru 13 împotrivă. Niciunul dintre aceste rapoarte nu consider că are mici majorități, majorități mici. Doamnă președinte, propun ca uh, mandatul să fie definit în, uh, în uh, plen. Și această propunere a venit în, înaintea propunerii lui Jean-Paul. Așadar, haideți să votăm. Deci dacă vreți să amânăm votul în plenară pentru... Să votăm acum acest lucru. S-a deschis votul pentru Ford. Amânăm pentru plenară? avem un socialist în plus și trei PP, voturi PP în plus. Bun. Există două persoane care sunt conectate, dar n-au votat. Dacă vreți să votați, votați acum. S-a închis votul. Se respinge. 14 pentru, 25 împotrivă. Acum deschidem votul pentru mandatul de negociere pentru deschiderea discuțiilor cu președinția. Who's going to vote voted. Cei care au votat, sper că au, au terminat de votat, s-a închis votul, 26 pentru, 14 împotrivă, deci vom merge mai departe. Mulțumesc! Vă mulțumesc și pentru răbdare și pentru că ați dat dovadă de înțelegere și acum reluăm ordinea de zi, imediat ce o voi avea în față. Thank you everybody. If those who are leaving could do so Mulțumesc. Cei care vor să părăsească sala să o facă în liniște, fiindcă vom uh, relua discuția și vom vorbi despre instrumente financiare derivate. place we we have... Vă rog, am pierdut deja cu această discuție foarte mult timp, așa că începem direct prin a da cuvântul domnului Werner Langen. vreau să reamintesc tuturor că este Vă rog să mă ascultați. Spune doamna președintă, dacă aveți ceva de discutat, faceți-o în afară sălii. Deci este o continuare a discuțiilor pe care le-am uh, inițiat la Strasburg. Încă mai am o listă de vorbitori care doresc să intervină, Werner, apoi Case, Win, de la Vers, nu știu sigur cine va interveni, Sven sau Pascal, dacă sunt aici, apoi Antolin și eu însă. Mai dorește cineva să intervină? Dacă da, vă rog să ne spuneți. Werner, te rog. Die Debatte sollte von neu Vă mulțumesc. Dezbaterea ar fi trebuit să fie organizată între ora 9 și 9.40. Am trecut de 9.40. Voi fi foarte succint pentru că oricum această discuție este o continuare a unei discuții deja începute. Ieri am aflat din SUA de la uh, Gary Gensler că Congresul a Uh, amânat sau vrea să amâne cu 18 luni promulgarea actului Frank Dodd. Prin urmare, uh, finalul este incert. Uh, suntem de acord că nu trebuie să decidem noi o regul, un regulament și americanii să extragă doar avantajele acestui regulament al nostru, renunțând la o re- reglementare proprie. Nu trebuie să se repete situația Basel II. Asta în primul rând. În al doilea rând, Derivatele trec printr-o situație pozitivă. În Germania am aflat că în martie 600 sau peste 630 de mii de derivate au fost tranzacționate, dintre care multe sunt uh, uh, foarte riscante, knock-out derivate knock-out, care pot duce la o pierdere a dobânzii. Bine, putem vorbi despre acestea dacă trebuie sau nu să fie permisă pe viitor. Și în al treilea rând, vreau să mulțumesc secretariatului în mod deosebit. De ce? Pentru că secretariatul a sau este obligat să dea o formă co- coerentă amendamentelor în număr de 975 Acum uh, eforturile secretariatului se continuă și după dezbatere, de fapt după Paști mai, mai degrabă, mi-aș dori să port discuții cu uh, raportorii din umbră și mai apoi să trec la negocierile privind compromisurile, astfel încât să ne putem atinge țintele în ceea ce privește calendarul. Cam atât am avut eu de spus. Mulțumesc! Mulțumesc, e acum. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc și raportorului pentru tot ce a făcut împreună cu echipa sa. Sper că, într-un fel sau altul, va reuși să aibă și o pauză de Paște în această perioadă, pe lângă redactarea uh, amendamentelor de compromis, fiindcă asta urmează. Mă bucur că, deși avem 977 de amendamente, există și o bază de consens destul de largă între majoritatea dintre noi pe multe dintre subiecte și se pare că privim cu toții în aceeași direcție, însă am ajuns, am ales metode ușor diferite de, ajunse, de a ajunge acolo. Vreau să mă acces pe câteva aspecte care, după părerea mea, sunt mai deschise decât altele, în ceea ce privește derogările non-financiare, care, la care s-a ajuns prin acord comun. Uh, utilizarea de instrumente derivate trebuie să fie făcută de cei care beneficiază de um, scutiri. Trebuie să existe, există un acord între raportorii din umbră că trebuie să avem criterii comune pentru um, hedging-ul riscurilor și uh, trebuie să ne axăm pe funcția de trezorerie a companiilor definită de ESMA. Cred că în regulamentul de nivel 1 este prudent să există anumite anumite orientări în acest sens, în parte pentru a fi sigur că există o derogare bine definită care să nu dea naștere la portițe de scăpare, dar și pentru ca companiile să aibă mai mare siguranță cu privire la costurile și la situația lor juridică. Și aș vrea ca membrii să analizeze atent amendamentul meu 488 pentru a vedea dacă poate fi utilizat ca o listă de orientări de către ESMA pentru a stabili criteriile oficiale. Vreau să Trec acum la aspectul segregării, care s-a uh, bucurat de implicarea multora dintre asistenții noștri. Segregarea este un aspect tehnic foarte neplăcut care a rezultat din uh, acest proces de amendare și mă bucur că multe dintre amendamentele noastre se axează pe acest aspect, dat fiindcă până la urmă vrem să oferim investitorilor protecția de care au nevoie și uh, siguranța juridică aferentă. În cazul Lehman Brothers, investitorii au avut acces la casele de compensare printr-un cont Liman și nu știau sigur ce se întâmpla cu fondurile lor. N-au pierdut banii, dar tot timpul știau că este undeva într-un fond colectiv, dar nu știau când vor avea acces la acele fonduri. Și din acest motiv, printre alții și eu, am prezentat o opțiune pentru ca clienții să aibă conturi complet segregate sau printr-o segregare totală a clienților sau uh, conturi omnibus. Și motivul pentru care doresc doresc ca acest lucru să fie opțional este că există costuri semnificative implicate pentru multe dintre casele de compensare o uh, astfel de casă de compensare pe instrumente derivate, mi-au spus că trebuie să aibă 6.000 uh, de conturi separate dacă sistemul ar fi obligatoriu. O rescriere completă a modelului de afaceri ar trebui să fie pusă în aplicare și e nevoie și de noi sisteme tehnologice pentru acest lucru. Având în vedere că noi dorim să uh, oferim investitorilor precauți siguranță, ei sunt dispuși să plătească pentru acest lucru atâta vreme cât sunt costuri rezonabile. Însă nu toți investitorii vor alege această tactică complet segregată, pe când dacă vor fi obligatorii, costurile suplimentare ar putea să um, destimuleze investitorii și de aceea eu recomand foarte ferm să fie o facilitate opțională, nu obligatorie. Și uh, ultimul aspect, am discutat de multe ori despre acest lucru și anume piața de schimburi valutare. Înțeleg, sunt de acord cu alți membri că dorim ca acest regulament M mea să acopere cât mai mult posibil. Însă, aș să vă rog să fim foarte atenți cu această uh, categorie, cu această clasă de active. Încercăm de mult timp să rezolvăm probleme care poate sunt rezolvate. În cazul schimbului valutar, nu cred că includerea lor în acest pachet ar reduce riscul la nivelul sistemului. În esență, aceste piețe uh, de schimburi valutare sunt diferite de alte instrumente derivate. Majoritatea uh, tranzacțiilor implică tranzacții una după alta simul, consecutive care sunt efectuate foarte repede. O parte încălcare a contractului respectiv poate să intre în faliment și există riscul ca cealaltă parte să nu aibă fondurile necesare pentru compensare în aceeași zi, riscul de decontare. Trebuie să înțelegem că acest risc a fost înțeles de mulți ani și a creat banca CLS pentru acest lucru. Vreau să fim foarte atenți la amendamentele 149, 247 și 347 în care se cere specificitatea, uh, ca specificitatea pieței de schimb valutar sau de schimburi externe să fie luată în considerare înainte să încercăm să reglementăm aceste aspecte. Și sper că pe baza ceea ce am făcut până acum vom continua cu uh, abordări practice și proporționale uh, ca raportor din umbră pentru raportor. Mulțumesc. Uh, cred că nu este nimeni de la vers care să intervină. În acest caz, Anthony, tu ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. foarte repede. Am, redu- am depus un număr redus de amendamente cu principalul obiectiv de a sprijini, de a consolida propunerea. Există patru aspecte la care m-am referit. În primul rând, să includem membrii uh, caselor de compensare ale contrapartidelor centrale. Trebuie ca pe viitor să fie incluși pentru a vedea dacă apar conflicte de interes Trebuie de asemenea să avem un sistem de gestionare robust cu o infrastructură tehnică adecvată. Trebuie să existe marjele adecvate, trebuie să existe cerințele de capital și de garanții colaterale preferitoare la marje fiindcă lucrăm la cadrul pieței și vrem să facem acest lucru cu costuri minime. Prin urmare, trebuie să se realizeze acest lucru dacă este posibil. E important de asemenea ca acest lucru să fie menționat în mod concret. În ceea ce privește accesul nediscriminatoriu și transparent, avem nevoie de echitate. Acestea sunt aspectele care trebuie introduse în sistem pentru a evita fragmentarea excesivă și o ierarhizare uh, care nu ar face decât să reducă flexibilitatea pieței. Un alt aspect important este nu doar obligația de a prezenta rapoarte, ci și obligația de a avea, de a păstra documentele adecvate pentru un termen de 5 ani. Acesta este un aspect foarte important, mai ales atunci când dorim ca piața să își îmbunătățească funcționarea față de starea actuală. Trebuie să ne asigurăm că toate autoritățile responsabile au acces la informații. Uh, asta înseamnă transparență și acest lucru trebuie să fie introdus în regulament. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte Iorgan. <clears throat> Ja, danke schön. Ja. Vă mulțumesc. Vreau să fac câteva comentarii din punctul nostru de vedere. Am luat uh, la cunoștință cu încântare faptul că raportorul a limitat numărul derogărilor. A încercat chiar să le excludă total. Dacă ne uităm la amendamente, ne dăm seama însă că multe dintre acestea solicită o serie de derogări. Și dați-mi voie să mă refer la două tipuri de derogări. Și anume excluderea derivatelor pe schimb voluntar. Se spune aici că riscul este scăzut din uh, dar din punctul nostru de vedere există în continuare uh, problema uh, crizei sau riscului mare valutar și de asemenea uh, riscului de schimb, vedem că aceste tipuri de derivate au avut uh, un rol foarte important în cadrul crizei japoneze, reprezintă o parte importantă a pieței și tocmai de aceea, din punctul nostru de vedere, aceste derivate nu ar trebui să fie excluse din uh, sfera de aplicare a acestui regulament. Încă un domeniu foarte important este reprezentat de fondurile de pensii. Unii își doresc ca acestea să fie excluse de aici. Se argumentează că costurile fondurilor ar duce la o scădere a pensiilor, da, poate e adevărat, însă pe de altă parte, din punctul nostru de vedere, în acest caz, asigurările de, sau fondurile de pensii reprezintă actori importanți pe piață și tocmai de aceea nu este logic ca acești actori importanți să fie excluși din, uh, sau să fie exceptați de la obligația de compensare. Deci, prin urmare, noi susținem că aceste derogări nu ar trebui să fie permise. În ceea ce privește uh, casele de compensare, dacă acestea vor fi uh, constituite așa cum se propune, ele vor fi mari și, prin urmare, reprezintă un anumit tip de sistem uh, de risc sistemic pe, pe piață. Mi se pare că uh, aceste case de compensare ar trebui să fie cât se poate de clar constituite și, de asemenea, datele lor trebuie să fie accesibile tuturor actorilor importanți, astfel încât acești actori importanți să poată um, întrevedea un uh, risc uh, ca, cu care s-ar putea uh, confrunta aceste case de compensare. Și tocmai de aceea ne dorim ca casele de compensare să fie publice, nu private. Și am mai discutat cu uh, raportorul, știu că este problematic, însă noi ne-am dorit ca comerțul cu alimente și uh, furaje să fie exclus de aici. Domnul Langen îmi spunea că și uh, comisia se gândește la o propunere de acest fel. Mi se pare ca că aceste, uh, această temă nu ar trebui să fie inclusă neapărat în articolele directivei, dar ar putea fi menționată la considerente. Mi se pare foarte important. Și uh, asta deoarece speculația cu uh, alimente, cu furaje, este o temă foarte importantă în momentul de față. Vedeți că toată mass media vorbește despre această temă și există o serie de glasuri care solicită această derogare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Sven, nu erai pe lista, erai pe lista de vot și nu ai fost în sală, dar văd că ai venit. Îmi cer scuze, n-am putut să vin mai repede. Am să citesc, fiindcă Pascal nu este aici, ea este raportor din umbră pentru grupul nostru și o să citesc scurt declarația uh, cu privire la subiect. În ceea ce privește acoperirea derivatelor, o parte maximă a OTC-urilor trebuie să fie acoperită de contracte standardizate. Credem că cel puțin 80% este fezabil din punctul nostru de vedere. Obligațiile de compensare trebuie să acopere cât mai multe contracte standard posibil pentru contractele uh, tranzacționate la bursă. Așa se și întâmplă. Scutirile de la obligațiile de compensare trebuie să fie doar pentru uh, protecția riscurilor comerciale care pot fi identificate de riscuri necomerciale, de exemplu pe sector. Comisia trebuie să definească sistemul de protecție în mod similar ca și în uh, ARS 39. Mai mult, obligațiile de raportare pentru toate contractele și toți actorii, de exemplu și contractele care nu sunt supuse compensării și uh, derivatelor tranzacționate, deci pentru acestea nu trebuie să existe nici o valoare prag sub care să nu fie necesară raportarea. ESMA trebuie să facă legătura cu, regula, cu reglementatorii pieței de energie prin ESA pentru a asigura coerență și acord. apoi denumirea OTC, de, derivate uh, extrabursiere, contrapartide centrale și registre centrale a dat naștere la semne de întrebare. Se aplică tuturor uh, derivatelor sau articolul referitor la contrapartide centrale se referă și la instrumente extra, uh, tranzacționate la bursă? Deci sunt acoperite toate, nu doar cele referitoare la instrumentele extrabursiere, așa cum este intenția uh, din uh, partea introductivă. Informația referitoare la toate derivatele merge în registrele centrale, dar nu se întâmplă așa. În acest caz putem fi de acord. industria Forex uh, face legătură cu swapurile forward și am să mă opresc aici spune vorbitorul, fiindcă este foarte greu să citești o astfel de declarație. În orice caz, în cazul contrapartidelor centrale, aceste contrapartide trebuie să fie reglementate în același fel în conformitate cu textul original. În al doilea rând, am vrea ca ele să se solicite licențe bancare limitate, similare în toate statele membre. Limitate înseamnă că nu pot face nimic altceva decât să ofere servicii de compensare. În al treilea rând, contrapartidele centrale nu trebuie să fie interoperabile până când nu funcționează în mod satisfăcător 5 ani. ESMA are drept de vot la autorizarea acestor contrapartide, dat fiind că doar așa putem avea o perspectivă de ansamblu europeană. 4. CCP-urile din uh, statele terțe trebuie să îndeplinească aceleași standarde ca cele din UE pentru a putea acționa pe piața europeană. În al cincelea rând, ESMA stabilește standarde minime pentru cerințe de marje, de garanții colaterale, și în caz de urgență poate crește pragul și uh, poate limita tranzacționarea. Uh, contrapartidele centrale și comitetele de risc care țin de acestea trebuie să aibă experți sau supraveghetori externi care să garanteze că se reflectă impactul pe care acestea îl au asupra multor factori. În ceea ce privește aranjamentele bilaterale, suntem de acord că nu toate derivatele pot fi suficient de standardizate pentru a trece printr-o contrapartidă centrale și solicitarea de schimburi de garanții colaterale între părți și capital ar trebui să garanteze faptul că costul riscului este mai mare decât ar fi dacă ar folosi o contrapartidă centrală și trebuie să fie direct aliniate cu actualizarea directivei care se referă la cerințele de capital bancar. În ceea ce privește registrele centrale, acestea trebuie să înregistreze toate informațiile, chiar și derivatele complexe, nestandardizate, trebuie să fie înregistrate în suficiente detalii pentru ca autoritățile de supraveghere să poată pune întrebări. În al doilea rând, nu trebuie să existe opțiunea de a raporta autorităților față de aceste sau în aceste registre și trebuie ca toate autoritățile să aibă acces la ele fără întârziere. În ceea ce privește statele terțe, trebuie să există o reciprocitate strictă a, a acestor contrapartide centrale. Apoi, trebuie să existe consens printr-o cooperare activă între ESMA și autoritățile de supraveghere din statele terțe. Mulțumesc foarte mult și Pascal speră să existe o bună cooperare și pe viitor între raportorii din umbră și raportor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor de pe listă sunt eu și apoi am să-i dau cuvântul din nou lui Werner. Nu o să mai repet toate lucrurile pe care le-am spus, știu că le-ați auzit, nu m-am răzgândit. dar ce aș vrea să fac este să discut câteva aspecte unde uh, poate că lucrurile au mai avansat între timp. Interesting, we've all got sort of very sensitive. Există idei rezonabile avem cu toții, dar din păcate nu le putem include în același pachet și o afirmație extremă, cum a spus Jorgen, că poate contrapartidele centrale ar trebui să fie utilități, dar se pare că este un model în care nu sunt, ci vor fi private, nu publice. Cred că unul dintre lucrurile cele mai periculoase la care s-ar putea ajunge este să fie un hibrid în care să avem tot uh, hazardul moral, uh, dar în mâini private și ar trebui să nu inventăm ceva de acest gen. Atunci când e vorba de ce ar trebui să intre la compensare și chestiunea deschiderii. Am discutat în trecut că dacă, după cum ne așteptăm, multe uh, instrumente OTC până la urmă se standardizează și ajung la bursă, nu o să mai rămână mare lucru acoperit de această directivă, ceea ce nu poate fi o soluție adecvată. Putem rezolva jumătatea problemei cu privire la care există consens, că totul trebuie să fie raportat pentru că trebuie să știm ce se petrece. Adică raportat la registrele centrale, dar după aceea se ajunge la această dezbatere în care uh, avem unii care spun că e orizontal, alții că e vertical. Nu vreau ca lucrurile să fie doar orizontale sau doar verticale. Vreau să fie toate în trei dimensiuni. Se poate să urce, să coboare, să meargă de la stânga la dreapta sau în diagonală, ceea ce înseamnă că există concurență. Dar nu înseamnă că interzici faptul că nu pot exista uh, astfel de case de compensare și de burse legate între ele, ceva care să fie anticoncurențial și să aibă un efect dăunător asupra stabilirii prețului și piețelor europene. Aceasta e viziunea pe care am, unde ar trebui să ajunge. Cred că e o viziune sau o situație în care ar vrea să ajungă și Statele Unite Americii cu acel proiect de lege Dodd-Frank. S-a spus că încă nu s-a ajuns acolo cu uh, titlul de valoare la termen cu futures, deci trebuie să existe um, această abordare tridimensională și să vedem cum depășim situația, ce facem când trebuie să reglementăm uh, foarte puțin, cu excepția câtorva tranzacții bilaterale, pentru că restul uh, va fi probabil uh, tratat în altă parte. În ce privește chestiunea colegiilor, ce vreau e un mecanism în care să existe un proces decizional clar, am fost pregătită să accept sugestia sau sugestiile raportorilor, să văd și alte compromisuri, dar cred că nu putem avea ceva care să fie un proces decizional dificil. În ce privește fondurile de pensii, am examinat în schimbul de păreri cu Gary Gensler ce pare să fie calea preferată, genul de garanții colaterale pe care să fim pregătiți să le acceptăm în Europa să fie important pentru noi, dar nu era important pentru acel proiect de lege Dodd-Frank din SUA, pentru că au acceptat o gamă mai largă de garanții colaterale, unele care ar fi cam îndoielnice la noi. Ar trebui să spunem eventual comisiei aici că trebuie să continuăm să examinăm chestiunea pentru că e o problemă foarte gravă. Nu putem avea ceva extrem de costisitor care să afecteze fondurile de pensii în această perioadă în care trebuie să găsim o soluție ca să putem să ne permitem aceste viitoruri. În legătură cu schimburile valutare, sunt de acord cu ce a spus, că trebuie să încercăm să forțăm să existe compensarea și nu CLS, care ar fi o eroare gravă și ar trebui să depunem efortul cât mai mari ca totul să intre în partea de compensare, să se soluționeze acolo. Tranzacții intragrup sau intergrup e ceva ce n-am prea discutat. Inițial mergeam pe linia de a spune, după cum am făcut la avizul la Comisia Juridică, că aceste tranzacții intragrup ar trebui să fie scutite, după care m-am mai gândit și pentru amendamentele noastre. Am crezut că, de fapt, e o chestiune oarecum deschisă. Ar trebui să existe cel puțin niște aranjamente bilaterale solide, dar nu sunt convinsă nici măcar că e neapărat ce ne-ar feri de alte probleme. Trebuie să mai examinăm, să vedem ce trebuie să facem și acolo. Un alt lucru pe care nu l-am tratat foarte bine e chestiunea conglomeratelor, unde vrem să ne asigurăm că utilizarea părții de scutire la utilizatorul final în ce privește conglomeratele intră în joc, s-ar putea să existe ceva ce putem împrumuta din munca în derulare cu privire la conglomerate. Mi-am dat seama că am putea face acest lucru și aș putea avea niște sugestii suplimentare acolo. Și, în fine, sunt într totul de acord că trebuie să vedem ce se va întâmpla în Statele Unite și trebuie să încercăm să participăm cât mai mult. Și deci uh, închei cercul și ajung de unde am pornit cu un alt element din schimbul de păreri cu Gary Gensler și anume că dacă avem ceva prea fixat în ce se numește silozurile verticale, care nu corespunde pe deplin cu ce e în dot frank s-ar putea să uh, aibă un efect negativ asupra aranjamentelor pe care le preferă alții în ce privește echivalența cu Statele Unite și sunt multe lucruri la care aș putea să mă mai refer, dar cred că acestea sunt chestiunile cheie de o importanță deosebită unde trebuie să mai gândim. Werner Ja, ich bedanke mich für die Beiträge. Vă mulțumesc pentru comentariile care, de altfel, uh, pot fi uh, deja regăsite în amendamentele uh, introduse. 488 oferă detalii cu privire la Uh, bilanța, uh, la bilanț. E o problemă generală ce reglementăm la nivel 1 și ce reglementăm la nivel 2. Eu consider că multe lucruri pot fi uh, reglementate la nivel 1 fără implicarea neapărat a ESMA sau a autorităților naționale. Este important ca Consiliul de Stabilitate Financiară financiară de la Basel să ne ofere cât mai curând uh, cu putință, dar de fapt a oferit deja un raport cu privire la piața financiară. Uh, următorul raport de același gen va fi publicat în octombrie 2011 și se va axa în special pe de- detalierea um, diferitelor uh, clase de derivate. Avem acolo tratate derivatele privind uh, sau derivatele de uh, schimb valutar și uh, derivatele OTC și uh, riscurile, swapurile pe risc de credit, etc., etc. Deci, toate acestea vor fi tratate cât se poate de clar. Mai apoi, raportul acesta de la Basel ar trebui să fie tratat de către comisie, uh, să fie inclus într-o propunere a comisiei și, de asemenea, de către noi, uh, inclus, de asemenea, în 2012, în uh, avizul nostru. Asta pentru a avea o imagine cât se poate de clară. În al doilea rând, Banca Central Europeană mi-a transmis ieri niște propuneri uh, care nu se regăsesc în uh, amendamente. Această bancă dorește cu uh, prerogativele sale de supraveghere pe piață, să fie de asemenea consultată în anumite probleme. Da, mi se pare corect și tocmai de aceea mi-aș dori ca acest aspect să fie inclus în amendamente, în așa fel încât uh, statele terțe să nu fie dezavantajate. În al treilea rând, uh, abordarea în trei dimensiuni. Doamna președinte, asta trebuie să stabilim uh, pe baza amendamentelor. Dacă am înțeles uh, bine, colegii își doresc să avem cât mai puține derogări de la uh, Uh, domeniul de aplicare și cât mai puține derogări de la obligația de compensare. În ceea ce privește obligația de raportare, sunt de acord că absolut totul trebuie să fie raportat. Însă, în ceea ce privește obligativitatea de uh, compensare, trebuie să ținem cont de utilizatorul final și de condițiile speciale. Și mai există un punct care trebuie să fie discutat pe viitor, și anume fondurile de pensii. În uh, Regatul Unit, uh, în țările de jos, uh, există fonduri mari de pensii care de obicei nu speculează, nu fac speculă, ci pur și simplu încearcă să folosească instrumentele extrabursiere pentru a-și acoperi obligațiile. Uh, Uh, trebuie să vedem în ce măsură și aceste fonduri trebuie să fie incluse în uh, directiva noastră. În orice caz vom discuta pe viitor cu uh, colegii și raportorii din umbră această problemă a fondurilor de pensii. Cu siguranță este o temă deosebită de dificilă. În rest, nu cred că suntem departe de un consens în problema menționată de domnul Cluta și anume comerțul cu alimente și furaje. Comisia a propus aici să facă o propunere de regla, regulament proprie, o trimitere în cadrul uh, considerentelor este posibilă, însă nu mi se pare corect ca această temă să fie inclusă în textul propriu-zis al uh, propunerii legislative. Vă mulțumesc foarte mult. De la 2 mai încolo, cu siguranță ne vom mai întâlni și sper din tot sufletul să ajungem la un consens. Și că uh, sper de asemenea că nu vom avea parte și în viitor de un teatru, o piesă de teatru ca azi dimineață, în care discutăm despre majorități și minorități. Vă mulțumesc! Mulțumesc, se spune că Că ne propune să votăm în comisie, dacă se poate, pe 24 mai și se spune cândva în 2011 în plenară. Deci trebuie să încercăm anul actual, dar încă nu s-a precizat în ce lună. Mulțumesc tuturor! Acum trecem mai departe la punctul următor de pe agenda, punctul 10, schemele de garantare a depozitelor. Raportului Peter Simon și examinarea amendamentelor, o să dau cuvântul raportorului. Evident că suntem în întârziere din cauza afacerilor precedente, ce a trebuit să discutăm la pachetul cu șase elemente. Deci dacă totul nu ar putea să vorbească mai succint, am apreciat foarte mult. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Cred că astăzi vom reuși să ne încadrăm într-un timp foarte scurt. 215 amendamente, pentru care le mulțumesc colegilor. Le mulțumesc în special pentru că multe dintre aceste amendamente, practic, sprijină uh, și completează toate cele trecute de către mine în aviz. Mai întâi de toate dați-mi voie să vă spun că a existat uh, o, un consens larg cu privire la plafonul de garantare uh, care nu trebuie să fie uh, cel propus de către comisie. Vă, vă aduc aminte de faptul că comisia de asemenea făcea referire la un nivel de bază cu care noi nu suntem de acord. De asemenea, s-a discutat despre cum ar trebui să fie protejate depozitele care nu aparțin unor deponenți uh, uh, privați. Spre exemplu, depozitele unor comunități mici, mi se pare că acestea ar trebui să fie protejate, însă, bineînțeles că vom defini pe viitor uh, ce va însemna acest tip de protecție și cine trebuie să ofere protecția. Au mai existat o serie de am amendamente cu privire la, uh, spre exemplu, depozitele mari, dar pe termen scurt. Se pune aici întâmplarea în ce măsură aceste depozite pot fi protejate, pentru că de obicei depășesc plafonul 200.000 de euro stabilit. Dar sunt sigur că pe parcursul discuțiilor vom reuși să ajungem la un consens și asupra acestui uh, aspect. Mai există amendamente cu privire la întărirea supravegherii. Se vorbește despre evaluarea sistemelor financiare ale institu- instituțiilor de creditare uh, și se vorbește despre bunele practici care trebuie să fie schimbate în, uh, între instituțiile uh, de creditare. Din nou, o temă pe care o vom mai discuta, dar cred că putem ajunge ușor la un consens. încă un aspect care întărește raportul meu este inclus de rapoartele care, de amendamentele care se referă la întărirea rolului EBA și a tuturor celorlaltor uh, instituții europene de supraveghere. Așteptăm ca Consiliul să transmită cât mai curând cu putință Comisiei uh, propune cu privire sau o cerere de propunere cu privire la întărirea uh, sistemului de supraveghere. Uh, um, acest proces a fost demarat încă din 2010 și cred că raportul nostru nu va face decât să întărească propunerile de atunci. Uh, mai există cât să, câteva amendamente care se referă la definirea uh, depozitelor. Trebuie să stabilim clar care sunt depozitele și care sunt depozitele pe care trebuie să le supraveghem și garantăm de asemenea. Mai avem și un amendament din partea domnului Gozes, care m-a ajutat foarte mult, și anume că trebuie să existe obligația de achitare doar dacă fondurile se află, uh, au fonduri sau instituțiile au uh, fonduri care uh, nu depășesc uh, plafonul stabilit pentru garantare. Da, mi se pare foarte, foarte clar, această formulare va evita toate uh, interpretările greșite și amendamentul mi se pare foarte cam, uh, bun pentru acest raport al nostru. De asemenea, se pune întrebarea în ce monedă trebuie să fie despăgubit uh, deponentul, în euro, bineînțeles, și în uh, în moneda statului în care se află instituția financiară care trebuie să ofere garanția. Și mai există teme pe care va trebui să le discutăm intens în viitor. Într-o parte, uh, plafonul stabilit pentru fonduri. 1,5 uh, a fost propunerea comisiei. În cadrul comisiei am uh, ajuns la ideea că nivelul fondurilor ar trebui să fie scăzut pentru că uh, ar trebui să fie uh, să renunțăm la abordarea pe baza, pe nivelul de bază. Au existat propuneri care să scadă propunerea Comisiei de 1,5 la 1,0. Cred că ideea pe care trebuie să o urmăm este aceea de a crea uh, încredere a deponenților în sistemele de garantare. E important ca stabilitatea financiară să fie garantată de asemenea și uh, ca uh, statul să nu fie obligat să intervină decât în cazuri total excepționale. De asemenea, băncile în contextul Basel Dry, nu ar trebui să fie obligate a depune eforturi mult prea mari. Bineînțeles, propunerea mea trebuie să fie discutată pe viitor. Eu propun să rămânem la 1,5, însă să dăm în același timp mai mult timp băncilor pentru a ajunge a, la acest nivel, astfel încât uh, obligațiile pe care trebuie să și le asume uh, Um, băncile să crească progresiv anual până la atingerea acelui 1,0. Deci, haideți să rămânem la 1,5, dar în același timp să facem economii timp de 15 ani și nu doar 10 ani. Astfel am reușit să, să sprijinim piața mult mai bine și să uh, generăm încrederea deponenților, fără însă a acționa în detrimentul băncilor. O altă temă discutată, care va trebui să fie discutată pe viitor, este una de bază și anume, ne dorim un sistem finanțat ex ante sau un sistem finanțat ex post. Din partea colegilor din Regatul Unit au venit propuneri care susțineau sistemele finanțate ex post. Raportul meu spune clar că sunt, am o atitudine foarte critică vis-a-vis -vis de asemenea propuneri. De ce? Pentru că am uh, genera un efect post, uh, prociclic. În cazul sau în timpul crizei, băncile trebuie să obțină bani și tocmai de aceea e bine ca în uh, perioadele de creștere, creștere economică într-o manieră prociclică, să cerem de la bănci o anumită uh, sumă, astfel încât uh, acele sume astfel uh, acumulate să fi, poată fi folosite în timp de criză. De asemenea, în, din punctul de vedere al băncilor, cred că e important ca sumele plătite să fie progresive și stabilite de la bun început, astfel încât uh, băncile să nu fie confruntate în perioade de criză cu uh, cerințe pe care nu le pot uh, stabili și pe care nu le, sau nu le pot întruni și pe care nu le-au putut anticipa. Încă o propunere este Paybox cât se poate declar ca sistem de garantare a depozitelor Asta nu ține cont de practica din multe state membre în care sistemele de prevenire și sistemele de salvare uh, sunt deja uh, posibile în cadrul sistemelor de garantare a depozitelor. De asemenea, nu se prevede o folosire mai eficientă a fondurilor pentru că Uh, nu face posibilă implementarea de măsuri preventive. Prin urmare, se prea poate ca acest sistem de garantare să fie în fond și la urma urmei mai ieftin uh, în contextul în care depozitele în fond și la urma urmei nu trebuie să fie uh, garantate sau compensate. Ideea e aceea că nu trebuie să sprijinim uh, Uh, niște păreri divergente sau nu trebuie să creăm uh, melanjuri care n-au niciun sens. Deci trebuie să spunem clar, fie vrem un payback uh, box cât se poate de clar, fie ne dorim uh, sisteme, uh, pachete care să fie să conțină prea multe măsuri. Nu, am merge mult prea uh, departe obiectivul nostru este acela de a păstra flexibilitatea, de a face posibilă întreprinderea de măsuri uh, de prevenire. Trebuie să ne asigurăm că sistemul de garantare există și ca în cazul în care se ajunge, trebuie să ne asigurăm că în cazul în care se ajunge la necesitatea de uh, despăgubire, fondurile să existe. Tocmai de aceea noi am uh, propus aici o serie de condiții cât se poate declare care practic, ar duce la crearea de fonduri cât se poate de capabile să plătească despăgubirile necesare, fără ca aceste fonduri să, să, aj- să ajungă sau să se dovedească a fi uh, insuficiente. Ne dorim ca, spre exemplu, fondurile uh, sau uh, sistemele de garantare să poată acoperi cel puțin două treimi dintre depozitele garantate. Trebuie să introducem de, uh, să nu introducem de asemenea niciun fel de alte măsuri uh, suplimentare. Obiectivul este acela ca sistemul de garantare să poată achita de, Uh, despăgubirile. De asemenea, se pune problema modului în care pot fi uh, obținute fondurile incluse în sistemul de garantare a depozitelor. A venit propunerea ca nu doar plățile în, uh, sau lichid, în lichid să fie uh, posibile, ci să se poată face și plăci, plăți fictive, dacă îmi permiteți. Ei bine, tema este de discutat pe viitor și aici în Consiliu. De asemenea, termenele de plată uh, Uh, o temă importantă. 20 de zile s-a propus pentru clienți, uh, pentru uh, despăgubirea deponenților. Cred că această, acest termen este mult prea lung pentru că cetățenii nu pot uh, trăi 20 de zile fără bani în uh, buzunar. Accept însă în același timp și faptul că sistemele actuale nu sunt capabile să acorde despăgubirile necesare în 5 uh, zile lucrătoare sau 7 zile. Da, sunt de acord. Asta pentru că, pentru a face lucrul acesta, ar trebui să existe cât se poate de, niște reguli cât se poate de clare cu privire la modul în care sunt constituite sistemele de garantare a depozitelor. Ei bine, aceste reguli nu există până în momentul de față în uh, statele membre. Eu am făcut o propunere în raportul meu și vă amintesc de, de acest uh, raport. Uh, de, de această propunere a noastră, hai să sprijinim cele 5 zile lucrătoare, însă în cazul uh, sistemelor care nu sunt capabile să asigure această despăgubire în 5 zile, să aibă uh, posibilitatea de a face uz de o perioadă de tranziție. Deci, pe viitor, să plătească până vor fi capabile să respecte cele 5 zile, uh, despăgubirile în 20 de zile. Însă, în același timp, să își asume responsabilitatea de a plăti în 5 zile lucrătoare cel puțin 5.000 de euro deponentului. Acest lucru este posibil în cazul majoritatea sistemelor de garantare a depozitelor și astfel facem posibil ca uh, deponentul să primească bani, măcar 5.000 de euro, în, uh, într-un timp cât se poate de scurt și în același timp, uitați, această prevedere practic nu uh, pune uh, băncile în situația de a fi nevoite să respecte o cerință pe care nu o pot respecta. Le oferim o perioadă de adaptare la dispoziție. Încă ceva important, uh, calcularea contribuțiilor. Amendamentele ne arată că sunt, există nemulțumiri legate de propunerile comisiei, uh, cele, în, uh, cele ce privesc riscurile sau indicatorii sau uh, contribuțiile instituțiilor la fond. Se uh, propun aici spreaduri alternative, se, pun de asemenea o, se propune de asemenea o schimbare totală a modului de calculare propus de către comisie. Ei, raportul meu uh, reprezintă practic o cale de mijloc Haideți din nou să rămânem aici la propunerea comisiei, să considerăm a, această propunere ca un pro, o propunere standard care poate fi adoptată de către statele membre în cazul în care această propunere se acordă sau intră în acord cu sistemele naționale, însă în același timp să le permitem statelor membre care sunt capabile să uh, își dezvoltă propriile linii directoare, care însă să, să se bazeze pe deciziile EBA, astfel încât sistemele rezultate să nu fie aleatorii, ci uh, să respecte uh, metodele de calcul stabilite la nivel european. Aceasta este, a fost o evaluare a amendamentelor din punctul meu de vedere. Le mulțumesc tuturor celor care au introdus amendamente și, după cum spuneam, vom continua discuțiile și sunt sigur că vom reuși să ajungem la un numitor comun pe multe dintre aceste puncte. Vă mulțumesc! Președinte, mulțumesc pentru această imagine cuprinsătoare. Avem probleme tot mai mari de timp. Mai întâi Vicky Ford, pentru că știu că trebuie să fugă în altă parte. te a spus că este de acord. Vicky, așa. O să încerc să vorbesc cât mai rapid. Mulțumesc pentru toate eforturile de aici și tuturor celor implicați. În special sunt de acord în legătură cu depozitele acoperite. Trebuie să ne mai gândim la modul în care sunt utilizați banii, nu doar să-i ajutăm pe deponenți, ci și uh, problema rezolvării problemelor. Să zicem în, în transferuri, într-un alt registru, ca lucrurile să meargă bine. Dar dacă banii dintr-un sistem local merg mai departe la recapitalizarea unei instituții și nu e un teren echitabil, trebuie să ne asigurăm că relația uh, între acest domeniu și celălalt este cea corectă. Mulțumesc pentru ce ați spus în legătură cu a asigura că anexele sugestiile de la comisie pot să devină aplicabile în ce privește supravegherea de la EBA pentru diverse sisteme și regimuri în diverse țări, sunt de acord că e nevoie de um, joc pe picior de egalitate, nu atât cât de mult este acoperit, există și variații regionale pe piețe și trebuie ca totul să funcționeze. Având în vedere că sunt ușor îngrijorată în legătură cu excluderea de la articolul 11 alineatul 1, care pare să meargă mai departe decât aceste variații regionale, s-ar putea să nu fie adecvată. Merge pe linia sugerată de raportori, e nevoie de discuția între finanțare exante sau finanțare ex post. În esență, vrem să ne asigurăm că depozitorii, deponenții își pot primi banii înapoi rapid dacă se prăbușește o bancă într-un anumit cuantum, dar trebuie să avem și o abordare holistă. Ce se întâmplă cu reforma bancară, capitalul și um, cerințele de lichiditate și deciziile prin regulamentul bazelor începește perioada de observare în care toată lumea trebuie să se asigure pe plan global că instituțiile au lichiditate adecvată pentru a nu da faliment în primul rând. Trebuie să ne asigurăm că banii sunt disponibili atunci și dacă se întâmplă un faliment. Dar discuția de la Basel prevede o perioadă de observare de trei ani, nu doar sub EBA, ci și liniile directoare generale, să vedem cum e tratată lichiditatea și sugerez în amendamentul meu poate trebuie să fie clar că este sub linia directoare că statele membre pot avea o perioadă similară sub observație pentru a avea această abordare ex ante sau expusă în acea perioadă, că atunci când revenim și vedem prevederi legate de CRD și lichiditate, după perioada de observare să existe echilibrul între a preveni falimentul instituțiilor, să ne asigurăm că deponenții sunt apărați și în același timp să asigurăm că lichiditatea este disponibilă pentru bănci și sunt în măsură să dea împrumuturi și în economia mai largă. Consider că există un sistem eventual de prefinanțare, care s-ar putea să nu ducă la comportamentele prociclice care vă îngrijorează. Sunt uh, de acord că nu trebuie să existe comportament prociclic și nu trebuie să-l pună într-o situație dificilă pe contribuabil. Dar dacă, să zicem, numărul rămâne într-un cont bancar sau în altul, e un alt set de garanții sau sisteme ca banii să rămână în instituțiile respective pentru a asigura acoperirea. Și în această măsură salut și amendamentele în ce privește activele. Dezechilibrele temporare e un subiect despre care am discutat cu Sharon pentru a ne asigura care a, uneori, să zicem, există o situație când există ceva pus sub sechestru sau în momentul în care ceva nu poate fi accesat când cineva a decedat pentru a putea transfera bani în diverse conturi, sunt de acord. Și vește mm, mm, calendarul plăților, 5 zile lucrătoare sau o săptămână nu e același lucru. Uneori există și zile libere, sărbători oficiale, trebuie să ne asigurăm că e o soluție fezabilă mai ales adesea, să zicem, falimentul se poate întâmpla la sfârșitul anului. Sven a făcut niște sugestii utile pentru organizații de risc căzut pe care le putem examina, dar poate doar în anexe și să ne asigurăm că anexele funcționează în ce privește chestiunile pe care se minte să le trateze. Asta era tot. Mulțumesc că m-ați lăsat să vorbesc rapid. Um, mulțumesc, spune președinte, dacă am putea accelera, pentru că altfel trebuie să tăiem niște puncte de pe ordinea de zi. Barcard. Denke, ich kann mich in der Tat recht kurz fassen. Berhard, mulțumesc, doamnă președinte. O să am o intervenție foarte scurtă. Câteva comentarii cu privire la propunerea comisiei. Dar am vorbit despre asta și în trecut. Le mulțumesc colegilor pentru amendamentele prezentate. Multe dintre aceste amendamente, fără îndoială, pot să fie introduse într-un compromis și, la final, nu va mai trebui să votăm 215 amendamente. Mă bucură mai ales faptul că ideea de bază a raportului s-a bucurat de un consens destul de larg. Deschiderea principiului acestuia al paybox-ului introdus de comisie era urgentă, fiindcă trebuia să luăm în considerare diferențele existente între sistemele bancare dintr-un stat membru și altul. Și în proiectul nostru de raport, noi am încercat să oferim o definiție concretă a sistemelor, luând în considerare, sigur, principiul subsidiarității. Există propuneri care se referă la uh, un sistem voluntar și acest lucru uh, este un lucru foarte bun. Sistemul de garantare poate să aibă un caracter preventiv, dar nu neapărat. Există amendamente care consideră și finanțarea ex ante și ex post și posibilitatea unor modificări la nivel de detaliu. Însă majoritatea colegilor cred că sunt de acord cu acest principiu. În ceea ce privește negocierea la compromisuri, nu va mai trebui să avem o discuție pe fond. Există punctul referitor la nivelul obiectiv, calculul riscului, nivelurile adecvate, calcularea resurselor financiare adecvate. Toate acestea sunt puncte care trebuie să fie analizate. Există uh, cereri pentru un termen de plată prelungit Trebuie să găsim o soluție și pentru asta, la fel și în cazul acelui așa zis nivel obiectiv și la fel și pentru calculul contribuțiilor. După părerea mea, trebuie să vorbim despre o deschidere a acestui spread dar trebuie să luăm în considerare și avizul Comisiei INCO și jurii ca soluție pentru situații de risc situații specifice de risc și să ne gândim și la o posibilă deschidere spre scădere, nu doar spre creștere. Cam asta va fi subiectul, natura compromisurilor, care sunt resursele de acceptat în fondurile de garantare. Și aici avem un amendament al domnului Gozes, care mi se pare unul foarte bun și care ar putea să reprezinte o foarte bună uh, soluție de compromis. În concluzie, sunt optimist, vom reuși în această ultimă fază de uh, ajustare pentru a ajunge la un compromis acceptabil. Deja s-au spus toate sau poate nu toată lumea, dar s-au spus foarte multe lucruri. Prin urmare, un foarte scurt comentariu din partea mea. Uh, ne-am concentrat foarte bine, ne-am coordonat foarte bine cu raportorul în această activitate, prin urmare avem poziții asemănătoare și această Introducerea Paybox-ului ca element separat e un lucru bun. De asemenea, bun mi se pare faptul că, deși înțelegem nevoia de garanții pentru instituții, element care există în Germania, trebuie să se prevadă și o obligație pentru această garanție separată de 100.000 de euro. Este o propunere care nu s-a bucurat de un consens, dar trebuie să existe totuși condiții egale. Trebuie să ne pronunțăm foarte ferm cu privire la protecția resurselor și calculul resurselor. Sunt de acord cu Vicky Ford și anume că trebuie să existe depozite garantate atunci când acestea există în condiții de calitate. De asemenea, sunt în totalitate de acord cu finanțarea ex ante, mă opun uh, la variația în funcție de statele membre, fiindcă trebuie să evităm denaturarea pieței. Trebuie să existe finanțări ex ante. În ciuda discuțiilor, cred că până la urmă va trebui să ajungem la vot în ceea ce privește plățile, așa cum s-a spus, e nevoie de o abordare pragmatică, șapte săptămâni, cinci zile, o anumită cifră, uh, o anumită sumă, 5 euro, de exemplu, și apoi restul într-o fază ulterioară. Cum spunea Vicky Ford, trebuie să garantăm că acest paybox nu este supus abuzurilor pentru compensarea anumitor slăbiciuni care există la nivelul capitalului trebuie să fie un instrument de sprijin atunci când apar probleme și pe termen scurt. Uh, nu e logic dintr-o perspectivă pe termen lung. Asta e tot ce am avut de spus. Mulțumesc. Iorgen, vrei să intervii? Îmi pare rău, Sven. Uh, nu mai știam cine urmează. Nicio problemă. Auch praktisch äh, mit den allermeisten Punkten völlig și eu uh, sunt într totul de acord cu uh, multe dintre lucrurile menționate de către raportor. N-are niciun sens să uh, comentăm totul. Nu au existat mari divergențe de opinie, însă există două comentarii pe care trebuie neapărat să le facem. În primul și în primul rând, Să punem problema ce se întâmplă cu diferitele contribuții la sistemul de garantare a depozitelor, contribuții ale, sistemel, ale instituțiilor financiare diferite. La 1, se, la articolul 1 se, se pune, se descrie modelul general și mai apoi la 11.1 se spune clar că la nivel național pot fi stabilite uh, anumite sisteme care însă să uh, corespund doar uh, standardelor naționale. Însă, la 1, la modelul de bază, se face o diferență, se, se stabilește o, pro, o, o diferență, însă dacă această diferență este comparată cu modelul real, ne dăm seama că uh, Uh, în uh, anumite cazuri se poate ajunge la 17, 75,3, uh, însă diferența aceasta nu este suficientă pentru a sprijini o, toate tipurile de uh, instituții financiare. Uh, Prin urmare, situația este deloc uh, corectă, pentru că doar dacă contribuțiile sunt calculate în funcție de risc, se poate ajunge la o situație solidă. Și tocmai de aceea această temă trebuie să fie rediscutată. Sunt de acord cu raportorul, tocmai de aceea că trebuie să, vorbi, folosim, să vorbim și despre formula din anexă și trebuie să avem grijă ca acest sistem de uh, garantare să nu Uh, impună costuri mult prea mari și inutile de asemenea, tocmai sistemelor care s-au uh, dovedit a fi solide. Aceasta este o lecție pe care am învățat-o doar în criza financiară. Și un al doilea com, uh, comentariu. Cât de identice trebuie să fie instituțiile financiare care sunt uh, garantate în cadrul sistemului de garantare a depozitelor? Există o serie de amendamente care au fost in, introduse și uh, în care se propun uh, o serie de limitări uh, instituțiilor de financiare. Amendamentul 108, uh, spre exemplu, și 39 sunt importante în acest sens. Însă, aceste prevederi, practic, ar uh, pun, ar periclita tocmai băncile mici care adoptă structura băncii naționale. În final, sunt de acord cu cele spuse și anume că ar fi contraproductiv dacă aceste sisteme ar fi finanțate ex post. Pentru că dacă facem asta, nu îi scutim de contribuții decât pe cei care au contribuit la apariția problemelor. Deci nu mi se pare corect din punct de vedere al concurenței. Bineînțeles că mă bucur că pe viitor vom colabora strâns, sunt sigur că vom ajunge la un uh, rezultat solid un rezultat care, să sperăm, va reuși să elimine toate problemele rezultate din propunerea comisiei că vom reuși, practic, să eliminăm tocmai problemele care uh, stau la baza sistemului de garantare a depozitelor în momentul de față. Dacă vom reuși să negociem bine cu Consiliul și dacă reușim să obținem astfel de instituții de garantare într-un număr mai mare, cu siguranță acesta ar fi un, un fel de plus valoare adusă uh, pieței europene. Mulțumesc, Jurgen! Da, acum pot să fiu foarte concis s-au spus uh, majoritatea lucrurilor care trebuiau să, le, uh, să fie spuse. Mă bucur de colaborarea pe viitor. Nu pot decât să subliniez uh, faptul că combinarea celor două sistemi, sisteme de garantare, cel al depozitelor și cel al instituțiilor, e susținută de către noi. Am reușit până acum să creăm o combinație solidă, ne bucură lucrul acesta, finanțare ex ante clar sprijinim acest tip de finanțare, nici nu are sens să mai repet argumentele în favoarea acestui tip de finanțare. Capitalul uh, în uh, forma care a fost propusă, da, sprijinim și această propunere și uh, în ceea ce privește riscurile, da, suntem dispuși să urmăm propunerile lui Sven însă, în același uh, caz, e important să ținem cont de soluția solidă pe care trebuie să o obținem la final. Dacă această soluție se va baza pe o formulă corectată, atunci uh, vom fi încântați. Cam atât. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Cam aici am terminat cu raportorii din umbră pe lista vorbitorilor. Eu, Arlin, Netlin și Cindy deci destul de mulți uh, vorbitori. O să mă limitez în intervenția mea la domenii care sunt diferite. În ceea ce privește autoritățile locale și dacă acestea trebuie să aibă dreptul sau nu, eu încerc să fac o diferențiere în ceea ce privește dimensiunea. Adică dacă în mod normal au un trezorier profesionist care să poată supraveghea aceste lucruri sau nu. Eu m-am folosit de experiența mea din Regatul Unit pe acest subiect al autorităților locale, unde există niște consilii foarte mici pe care trebuie să le înțelegem, dar există și mari autorități uh, districtuale, regionale, unde lucrurile trebuie controlate, care ar trebui să gestioneze foarte bine fondurile și nu trebuie să li se permită să fie leneși. Eh, știu care este situația cu Islanda și că și-au pierdut banii acolo, dar au fost anunțați să-și retragă banii și au ignorat acest lucru. Deci nu cred că autoritățile mari, locale, dar de mari dimensiuni, trebuie să fie tratate toate la fel. În ceea ce privește exante și expost, îmi amintesc din mandatul anterior, când am avut garantarea depozitelor, eh, când am discutat această schemă și Cristian Ele era raportorul, că am fost foarte sceptici cu privire la schemele sau sistemele ex post, fiindcă ne-am gândit că banii nu vor fi strânși niciodată. Dar am fost uh, sceptici și cu privire la sistemele ex ante, fiindcă ne-am gândit că nici atunci nu o să vină banii. Și cred că dacă citiți foarte atent uh, intervenția sa în plenară, uh, puteți vedea lucruri interesante. Eu am încercat să găsesc în echilibru spunând, da, poate putem vedea care este uh, baza medie de capital, fiindcă dacă e un sistem bancar puternic capitalizat, atunci poate se pot permite finanțări ex post față de cazul în care sistemul nu este așa de bine capitalizat, fiindcă factorul de risc diferă de la un sistem la altul raportul. Mă preocupă de asemenea de uh, destinația fondurilor. Îmi place ideea că pot fi folosite pentru a asigura continuitatea serviciilor către public. Până la urmă, cel mai important e ca oamenii să aibă acces la banii lor. Deci mă mulțumesc foarte mult aranjamentele care permit transferuri și acces continuu. Mă preocupă însă utilizarea extinsă sau utilizarea de orice fel pentru fonduri de uh, rezolvare a problemelor, cu excepția aceea, acelei cont acelei continuări. Deci nu trebuie să fie fonduri de salvare a băncilor și altor fonduri, mai ales că consumatorii sunt preocupați deja de acest lucru. Bun, eu sunt cea care am uh, intrat în anexe, nu pentru prima oară, încercând să schimb lucrurile și am ajuns la concluzia, din nou, nu pentru prima oară, că lucruri cum ar fi uh, scorurile, subscorurile, indicatorii, uh, rapoartele trebuie să fie analizate. Cred că e o conspirație în, împotriva uh, noastră, fiindcă la 4 după masă n-ai cum să începi să modifici anexa. Și cred că m-am gândit că trebuie să existe standarde tehnice și acte delegate, uh, într-o anumită măsură să ajungă și la Consiliu am vrut să păstrez cadrul astfel încât cifrele să fie rezolvate prin standarde tehnice, fiindcă pe mine mă deranjează indicatorii de profitabilitate și de risc. Bun, să spui că dacă ai o companie profitabilă, riscul este mai mic, dar ăsta ar putea să fie un factor motor să se urmărească un profit prea mare în anumite domenii. E ca și modelul acela pervertit al stimulentelor, al bonusurilor. De asemenea, fondurile mutuale nu au profitabilitate maximă, deci sunt excluse. Prin urmare, eu am propus un compromis și anume să păstrăm cadrul a ce putem folosi ca indicator de risc, dar să eliminăm indicatorii de profit, astfel încât să nu se regăsească acolo din nou cu actele delegate. Cam așa m-am gândit eu atunci când am făcut această propunere. Asta am încercat să fac cel puțin. Nu știu dacă sistemul a permis exprimarea acestei idei uh, în mod concret, în mod corect. Poate că nu e soluția optimă. Poate trebuie să spunem că anumite aspecte care țin de profitabilitate trebuie incluse în funcție de modelul de afaceri. Am vrut doar să subliniez că pe mine mă deranjează acest indicator de profitabilitate, fiindcă este un fel de stimulent uh, denaturat. M-am gândit să modificăm toți factorii de risc și așa mai departe, dar nu știu dacă acest lucru este absolut necesar, nu știu dacă trebuie să intru eu chiar în așa multe detalii. Cam atât, mai am și alte amendamente, dar cred că sunt ușor de înțeles. Îi dau cuvântul lui Arlin acum. Mulțumesc, o să încerc să fiu scurtă, mă refer la trei aspecte. Întâi de toate, vreau să felicit raportorul pentru acest raport foarte ferm, foarte clar și puternic. Mă refer la monedă. În intervenția mea în ceea ce privește uh, banii care trebuie rambursați, propunerea Comisiei la articolul 5 spune că trebuie plătiți consumatorului în aceeași monedă. Cred că este cea mai simplă și mai corectă abordare. Consumatorii să primească exact ceea ce au depozitat în moneda pe care au ales-o ei. Comisia trebuie să se gândească foarte atent dacă trebuie să modificăm propunerea Comisiei Europene în acest sens. Dacă există motive întemeiate, atunci trebuie să justificăm acest lucru. Altfel, alegerea trebuie fie făcută de consumator, ca să nu piardă din schimburile valutare. Apreciez de asemenea unele dintre amendamentele prezentate de doamna Bowell și doamna Ford cu privire la a, aceste lipse de echilibru temporare, însă uh, Același amendament a propus reducerea la 12 luni pentru aceste dezechilibre temporare și nu văd de ce trebuie să reducem protecția consumatorului în acest domeniu. Uh, poate că se poate justifica, dar eu n-am văzut această justificare. Uh, doamna Bowles a spus și sunt de acord, trebuie să vedem um, și avizul uh, Comisiei uh, IMCO la amendamentul 33-36 referitoare la articolul 14. În cazul unei fuziuni sau dacă se schimbă acoperirea schemei de garantare, consumatorul trebuie să fie informat, trebuie să-și poată retrage depozitul fără sancțiune sau fără pierderea dobânzii. Cred că putem introduce acest lucru, fiindcă este important pentru noi să garantăm acest lucru în schema de garantare a depozitelor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Acum am să îi las locul de președinte lui Arlin. Uh, Antolin este următorul vorbitor de pe ordinea de zi. Mulțumesc! Aș vrea și eu să mă alătur celor care l-au felicitat pe raportor pentru că a făcut o treabă foarte bună cu acest sistem de garantare a depozitelor, foarte important din punct de vedere al competențelor, pentru a păstra lucrurile echilibrat și stabil. Am văzut că costurile care sunt indruse de aceste sisteme de garantare la nivelul statelor membre, sunt importante pentru a evita uh, scurgerea depozitelor către astfel de state membre. Este important să existe un sistem ex ante, fără îndoială, fiindcă asta duce la comportamente ciclice. Mai mult, este un sistem care are un caracter preventiv, e esențial, fiindcă prevenirea este prima Uh, frontieră, prima linie prin care se acordă protecție și prin care se garantează stabilitatea financiarelor. Am depus amendamente Evident, vrem să ajutăm raportorul să ajungă la amendamente de compromis. Am făcut amendamente de ordin tehnic. Uh, am vrut să subliniez faptul că vorbim despre un sistem european, deci nu e un sistem obișnuit, ci e o schemă, un sistem european de garantare. Și se referă la toate instituțiile care oferă astfel de servicii și funcționează în cadrul de supraveghere pe care l-am creat la nivel european și trebuie să existe o mai bună coordonare. Din 2013 ar trebui să existe o reformă fundamentală, trebuie să existe un fond european până atunci, nu doar fonduri naționale, trebuie să existe sisteme transnaționale pentru abordarea acestei probleme a riscului acest raport este un pas foarte important înainte. Mulțumesc foarte mult. Domnul Nitras acum. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja postaram się ograniczyć tylko do uwag. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să mă refer doar la lucrurile care nu au fost puse până acum. Vreau să mă alătur celor care au uh, salutat activitatea raportorului în ceea ce privește subiectele pe care le-am discutat deja aici, uh, eu cred că acest termen de 5-7 zile este un termen realist pentru plăți. Trebuie să ne gândim că uneori e nevoie de 3 zile pentru un transfer între două țări și poate Ideea e bună, dar imposibilă în practică, mai ales dacă avem în vedere faptul că sistemul încă nu e creat. Însă nu trebuie să permitem să apară situații în care cineva hotărăște de la sine cât va dura acest lucru fără garanții, fără garantarea dreptului pentru consumator. Trebuie să existe un termen limită fix, cred eu. Însă trebuie să uh, se ofere și o anumită flexibilitate. Raportorul sugerează să fie și plăți în avans. E o soluție bună. Vreau să subliniez două aspecte care au legătură cu încrederea cu, în sistem, cu stabilitatea acestuia și cu încrederea dintre sisteme. Considerăm un sistem care trebuie să fie bazat pe această încredere și documentul propune ca o instituție să plătească în cazul falimentului către altă țară. După părerea mea, dacă există o instituție responsabilă cu toate acestea, eh, ideea nu e cea mai bună. Ar trebui să existe o plată și din partea primei instituții responsabilă cu certificarea. Trebuie să existe un sistem de încredere care să se bazeze pe aspecte solide nu trebuie să avem încredere, pur și simplu, fără garanții reale. Și în al doilea rând, după părerea mea, e important să nu existe concurență, ci cooperare și încă o cooperare strânsă. Mai există și posibilitatea modificărilor. După părerea mea, ar trebui să ne gândim la crearea unui mecanism care să permită să se intervină atunci când există o dorință de schimbare din partea inter- instituțiilor care garantează, care sunt garanții. Un sistem de plăți sau de compensații, dar trebuie să se prevadă măsuri în acest sens în cazul în care există modificări în cadrul instituției care acționează ca garant în sistem. De asemenea, trebuie să ne gândim și la termenele pe care le prevedem, la perioadele care sunt acoperite, mai ales în ceea ce privește sumele care sunt garantate în altă monedă decât euro. Aici se vorbește despre 5 ani după părerea mea, trei ani e o perioadă mai bună și știu că există alți deputați, domnul Faber, de exemplu, care propune un an. Trebuie să scurtăm oricum această perioadă care acum e de cinci ani. Suntem cu 30 de minute în întârziere, spune doamna președintă. Sunt 320 de amendamente. Știu că sunt multe de făcut pentru a ajunge la un compromis și pentru a discuta cu cei care au depus amendamentele, așa că dacă puteți să sumarizați scurt uh, și să răspundeți comentariile ca să putem trece la următorul raport. Nu trebuie să vorbesc despre primele 115 amendamente, sunt ale mele, sunt excelente. La, în ceea ce privește celelalte amendamente, deja am uh, spus că multe dintre acestea sprijină practic raportul meu sau îl completează. Cu siguranță vom ajunge la un numitor comun. Nu vreau decât să uh, fac referire la trei aspecte care nu au fost menționate de către mine, dar au apărut în discuție. Domnul Nitras spunea că Uh, se întreba dacă trebuie să anunțăm înainte de schimbarea sistemului de garantare a depozitelor uh, și care este termenul de raportare. Da, e o temă foarte interesantă, aștept să discutăm despre asta. În ceea ce privește securitatea de planificare a sistemelor de garantare, și acestea este, sunt importante, Uh, și uh, toate măsurile de, uh, care elimină posibilitatea schimbării sistemului de garantare înainte ca acesta să intre în colaps posibil. Și, de asemenea, o temă importantă este valuta în care trebuie să se achite depozitele. Eu menționam moneda euro, care este, care ar fi cea mai utilă, în special în cazul în care, într-adevăr, vom reuși Uh, să despăgubim deponenții în decursul a 5 sau 7 zile. Uh, lucrul acesta ar fi mai dificil în cazul în care ar trebui să se efectueze despăgubirile în uh, într-o altă valută decât cea mai curentă la nivel european. Dar mai discutăm. Un alt punct pe care trebuie să-l discutăm în continuare este extinderea sistemelor naționale de supraveghere și crearea unei rețele de supraveghere și de garantare europeană. Uh, am mai discutat această temă, trebuie să, ne, să decidem dacă dorim să ajungem la un fond european, cum își dorește domnul Sanchez, sau dacă vrem să rămânem la uh, sistemele naționale care se coordonează între ele la nivel european. Da, o temă pe care trebuie să o mai discutăm. În rest, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor și pentru sprijinul pe care mi l-au uh, acordat. Vă mulțumesc! Ok, thank you. So... Mulțumesc! Deci votăm pe 9 mai uh, și uh, plenara în iulie. Trecem repede la următorul raport de pe ordinea de zi, schema de garantare a asigurărilor. Avem un proiect de raport, 77 de amendamente. Domnul Skinner este raportorul, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi de toate, dacă îmi permiteți, o să am o intervenție scurtă. Vreau să mulțumesc tuturor, cum facem în mod normal în aceste împrejurări, tuturor care au depus amendamente. Mulțumesc raportorilor din umbră. Domnul Cas nu poate fi aici și știu că Jean-Paul va interveni și va vorbi în numele lui și alții, probabil. Vestea bună este că după ce am vorbit cu raportorii din umbră și reprezentanții ei, ieri, cred că putem fi siguri că o să ajungem repede la un compromis pe șapte dintre aspectele critice sau unele dintre ele. Dacă nu s-a spus deja, multe dintre uh, lucrurile care au reieșit în amendamente, um, chiar și cele independente, par niște idei foarte bune. Așa că eu cred că putem să ajungem cu toții la o concluzie și să avem un raport de inițiativă foarte bun care va fi baza pentru discuții cu comisie cu privire la Cartea Albă actuală pe acest subiect. Parlamentul își stabilește poziția în acest raport, chiar dacă e de inițiativă, deci evident Comisia trebuie să ne asculte în ceea ce privește aceste subiecte importante, fiindcă sunt importante, eu cred că trebuie să le definim. În primul rând avem ex ante versus ex post, ca și în discuția anterioară. Definiția unei persoane fizice, în acest sens, e un subiect pe care deja l-am abordat într-o anumită măsură, domeniul de aplicare, asigurări de viață și generale, sunt două părți ale activității, deci se regăsesc în două amendamente și ce să facem în cazul unei scurgeri. O să încerc prin a spune că, spre deosebire de o bancă, compania de asigurări uh, nu devine, nu intră în faliment, ci în insolvență. În ceea ce privește activele și datoriile, ele se păstrează pe o perioadă de timp îndelungată. Interesant, când o companie de asigurare intră în insolvență, consurile administrative scad foarte mult uh, și performanța portofoliului uh, este afectată. De fapt, cum am spus, nu există faliment. Oamenii sunt plătiți aici și asta este, ține de structurarea industriei. N-ar trebui însă să se bucure de acest lucru. Până acum au reușit să evite problemele mari ale industriei bancare din acest domeniu. Deci cred că trebuie să fim precauți, dar să apreciem faptul că așa stau lucrurile. De asemenea, trebuie să înțelegem că există mari deosebiri între industria bancară și cea a asigurărilor și de aceea abordarea trebuie să fie diferită lucru care trebuie evitat. Nu trebuie să ajungă la acele costuri. De asemenea, principiul gazdă este foarte important, cum am spus în Solvency 2, care este o schemă de garantare a sigurărilor foarte mare în sine, ne-am asigurat prin abordarea noastră că există suficient capital și un pic peste la final și de asemenea am insistat ca colegiile să-și facă treaba acolo unde apare activitate transfrontalieră. În acest caz, eu sper că principiul home host uh, se va aplica în cazul în care autoritatea de supraveghere poate să, garant, să consilieze supraveghetorul în cazul activelor și um, creanțelor întregului grup. Lucru foarte important atunci când vrem să vedem dacă există posibile riscuri care se pot produce. Acum, în ceea ce privește protecția consumatorului, trebuie să ne asigurăm că consumatorii pot avea ceea ce se spune pe hârtie, pe hârtia pe care o primesc, pe acel contract, care este un document uh, obligatoriu și aici diferă lucrurile față de celelalte servicii financiare. E un contract uh, juridic și ca atare poate să uh, fie executat prin mijloace juridice. Într-o perioadă de timp, Parlamentul European s-a pronunțat uh, în favoarea multor oameni care au venit și s-au plâns împotriva unor companii care au avut probleme. În Regatul Unit, am stabilit un proces juridic care a, s-a încheiat cu un ombudsman care s-a pronunțat pentru sau în favoarea tuturor celor care au uh, venit, cărora li s-au vândut polițe greșite și, ca urmare, guvernul responsabil cu sistemul de supraveghere a trebuit să intervină. Deci există subiecte unde trebuie să avem o abordare globală, nu doar individuală, așa cum s-a întâmplat în unele cazuri. Industria este foarte preocupată de acest lucru, dar și consumatorii sunt. Și trebuie să ajungem la o poziție corectă de echilibru, nu doar să uh, presupunem, ca și în alte domenii, că vom oferi cele mai bune remedii celor care uh, sunt până la urmă cei care plătesc. Există multe sugestii în domeniul asigurărilor de viață și generale, diferențiate, respect aceste amendamente, dar vreau să vă spun că consumatorii implicați în asigurări generale, de exemplu, pot să își asigure mașina, casa, uh, biletele de avion, de exemplu, cumpărate. Și cred că toată lumea este de acord că, în calitate de consumator, trebuie să intre în acest domeniu de aplicare. Dacă vrem să vorbim despre proporționalitate și dimensiunea riscului, da, sunt de acord și ne putem gândi împreună cu autorii amendamentelor la a, considerente legate de proporția riscului, dar nu cred că trebuie să le excludem din domeniul de aplicare al propunerii. Cam aici, doamnă președintă, și revin cu comentariile finale. Propun să nu intervine raportorii din umbră sau cei care ne-au să începem cu raportorii din umbră și apoi intervin și restul membrilor. În primul rând, în numele PPE, domnul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte. Unii colegi, vă rog să scuzați că nu sunt prezenți și mi-au încredințat sarcina laudabilă de a vă comunica pozițiilor se asociază mai întâi felicitărilor și mulțumirilor adresate raportorului pentru munca depusă, apreciază că diferențierea modelelor de asigurare să se efectueze, să se adopte dispoziții care să reflecte această diferențiere atunci când se pun în aplicare despăgubirile. Uh, e mulțumit că acest text permite de asemenea o definiție a diverse puncte detaliate care au rămas mai neclare în uh, Solvency 2. Uh, Sublinează importanța excluderii intermediarilor de asigurări din sistemul de garanție uh, și Cartea Albă în ce privește insolvabilitatea întreprinderilor de asigurări și de a nu extinde câmpul de aplicare în această etapă a reflexiei noastre. Armonizarea termenului de plată pentru despăgubiri trebuie evident să țină cont de elementele tehnice proprie asigurării. Astfel, evaluarea daunelor este adesea mai dificilă decât atunci când e vorba de o bancă și poate să impună aplicarea unor proceduri judiciare sau să se recurgă la experți. Deci nu putem să închidem acest termen fără excepții. Termenul despăgubirilor într-o perioadă de timp extrem de strictă și de scurtă pentru coleg. Mai rămâne discutat în ce privește problema persoanelor fizice care au legătură directă cu întreprinderea de asigurări care este insolvabilă, directorii, administratorii. Mai rămâne de discutat, de dezbătut și raportorul tocmai a spus diferențierea între asigurările de viață și asigurările generale. Mai întâi, diverse tipuri de asigurări de viață și asigurări generale care trebuie să țină cont de asemenea diversele riscuri pentru fiecare model. Aș adăuga cu titlu personal că fondul de garanție al asigurărilor trebuie evident să intervină uh, în ultima instanță și în plus dacă admitem în câmpul de aplicare asigurările generale, ar fi bine să începem cu asigurări care au un efect transfrontalier evident și anume cel la automobile. Iată niște observații pentru coleg și ultimele două cu titlu personal. Mulțumesc, doamnă președinte. Președinte, mulțumesc. Domnul Schmidt de la ALDE. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am cel mai mare respect pentru Peter și munca lui. Știe ce are de făcut, dar <clears throat> poate putem avea niște discuții fructuoase oricum. Totul se referă la protecția consumatorului, desigur, dar mai e vorba și de ajutoarele de stat. Cum a spus și Peter și domnul Gauzes, există sisteme diferite în Europa și nu toate țările Uniunii Europene sunt acoperite și în orice fel de sistem de asigurări sau de garanții. Cred că două din 27 de state sunt acoperite și sunt mari diferențe. Cred că ar trebui să ținem cont de acest lucru. A spus că industria interesată. Da, am fost și contactat de industrie și acasă. Au unele îndoiele, au unele întrebări, dacă se merge prea departe și trebuie să vă spun în nume personal că sunt foarte mult în favoarea unor reguli armonizate în întreaga Europa. Dar cred că trebuie să acordăm atenție acestor semne de întrebare precizează, după cum a spus și dumneavoastră, că ce ați făcut și în mandatul precedent, Solvency 2 există și ar trebui să fie acum implementată. Există sisteme diferite cu acoperire pentru protecția consumatorului, desigur. Ați menționat și dumneavoastră perioada care nu este aceeași la asigurări ca și la bănci când e vorba de probleme și cred că ar trebui să ne ocupăm de aceste îngrijorări și să creăm un sistem care să poată fi benefic pentru consumatori, desigur, dar și pentru industrie. Și am spus de multe ori în această comisie, cineva, unii m-au criticat pentru asta, dar așa stau lucrurile, că nu ar trebui să creăm reglementări și sisteme diferite care mai mult să creeze obstacole pentru o piață care funcționează bine în Europa. Ar trebui să ținem cont și de costuri, pentru că pentru industrie costurile, după cum știm întotdeauna, până la urmă o să fie acoperite de consumatori. Și cum se spune în engleză, nu e niciun prânz gratuit, nici măcar pentru politicieni. Iată de ce cred că ar trebui să fim atenți, să fim precauți. Și dumneavoastră ați menționat, am și eu niște amendamente referitoare la sfera de aplicare a directivei. Ați spus că asigurări de viață uh, sunt la fel cu asigurările pentru locuință, dar de fapt nu asta urmăresc. Ce vreau să spun este că dacă o companie dă faliment, o societate de asigurări și foarte puține, de fapt, ceea ce ai menționat și în documentul comisiei, atunci poți să îți schimbi asigurarea, sigur la o altă companie peste noapte, dar dacă, așa cum a spus domnul Clins, casa arde în același timp cu momentul în care dă faliment firma, atunci e o problemă. Nu știu dacă ar trebui să creăm probleme suplimentare, sisteme pentru a acoperi asta. Când e vorba de asigurările de automobile, aceeași discuție, aș vrea măcar să aud niște argumente solide de ce ar trebui să fie acoperită. Și poate argumente mai bune decât cele pe care le-am menționat. Principiul finanțării. Aici e o discuție pe care încă n-am avut-o la sistemele de despăgubire a investitorilor, unde sunt lucruri similare și sunt deschis unei discuții cu aceste variante ex-ante și ex-post ar trebui să ne concentrăm pe cel mai bun sistem, dar sunt de acord că e nevoie de finanțare, un principiu de finanțare solidă. Să nu creăm un sistem care reprezintă cel mai prost scenariu posibil pentru fiecare țară din Europa. Ar fi ceva extrem de costisitor și scump dar este doar primul pas și, desigur, este esențial, este vital uh, ce va spune comisia noastră și este esențial și ce răspunde Comisia Europeană la aceste întrebări și uh, Consider că sunt multe întrebări uh, care au fost formulate în întreaga Europa în legătură cu aceste propuneri. Cred că asta era ce doream să vă spun. Avem niște amendamente și ați răspuns foarte politicos în trecut la întrebări în discuția bilaterală, dar presupun că vom continua într-un cadru mai deschis cu ceilalți raportori din umbră și nu întrevăd nicio problemă să se ajungă la un consens în ce privește acest raport și ce ar trebui să ne propunem în această comisie. Mulțumesc! Președinta, domnul Giggle, pentru verzi. Mulțumesc. Sunt uh, câteva chestiuni pe care aș dori să le acopăr. Dacă o companie de asigurări dă faliment, pentru mine nu e foarte logic că dacă creăm un sistem de desfăgubire, să există o parte a pierderii care să fie acoperită de consumator. Înțeleg, desigur, argumentul cu pericolul sau hazardul moral, dar atunci când închei un acord, un contract cu asiguratorul, n-ai nicio șansă să evaluezi în uh, construcția contractului dacă această asigurare o să dea faliment sau nu peste 20 de ani. N-ai șansa de a ști și n-ar fi corect uh, ca consumatorul să acopere o parte, să-și asume o parte a poverii directe. Sunt de acord că, până la urmă, consumatorul oricum va plăti, dar ar fi o distribuție incorrectă să nu punem o taxă suplimentară asupra celui care a fost uh, clientul unei companii de asigurare care a dat faliment. Nu mi se pare că e o distribuție corectă a costurilor și sunt foarte sceptic în legătură cu amendamentele propuse pentru raportul tău, Peter, sugerând așa ceva. A doua chestiune în legătură cu care am niște păreri ferme. Finanțarea ex post sau ex ante. Uh, vă mulțumesc tuturor că va exista o discuție fructoasă. Am uh, discutat și bilateral cu Peter. Sunt argumente foarte puternice de ce am optat un element puternic ex ante la schema de garantare a depunerilor pentru bănci de ce am făcut același lucru și în raportul tău în ce privește schemele de despăgubire a investitorului și același lucru rămân valabile și aici. Desigur că trebuie să legiferăm, să supraveghem asigurările și Solvency 2, în esență, evită ca această problemă să apară vreodată, dar știm de asemenea că supraveghetorii, dacă discuți cu ei, o să ne spună nu dispunem de resursele de a evalua cu eficacitate modele complexe de risc pentru asigurări și mă îngrijorez dacă văd uh, abilitățile celor din firmele de asigurări și le compar cu cele ale supraveghetorilor. Dacă asta e o parte a poveștii, știți că discuți cu aceiași oameni până la urmă și dacă văd asta, trebuie să vă spun reglementarea niciodată nu o să fie așa de bună și nici supravegherea nu va fi atât de bună pentru a evita astfel de situații. Dacă aceste situații vor continua să apară, întrebarea care se pune este ce e mai corect, ex ante sau ex post și cred că e foarte limpede. Dacă există abordarea ex ante și asigurarea care a provocat niște probleme a contribuit la asta. E un argument foarte puternic. Al doilea argument, dacă există factori externi care pun asigurările într-o situație de dificultate la care nu te poți aștepta, cum e situația actuală. Să presupunem că economiile mai mari din zona euro dau de probleme cu obligațiunile. O să afecteze multe uh, societăți de asigurare, chiar dacă sunt bine gestionate. Dacă asigurările individuale dau de probleme, atunci contribuția expost ar fi o abordare prociclică și ar dăuna tuturor asigurărilor deja șubrezite încă o dată. Deci dacă există șocuri simetrice într-o economie, există un argument foarte solid de ce ar trebui să existe sisteme finanțate exante și nu văd de ce nu s-ar aplica și aici. A existat un argument solid în domeniul bancar și tocmai am avut uh, schimbul de păreri în comisie și nu văd de ce ar fi atât de diferit în asigurări. Și un ultim punct la care aș dori să mă refer, chestiunea supravegherii uh, gazdă sau oaspete, host home, în piața comună. Dacă vrem să avem mai multe uh, astfel de asigurări, să zicem, uh, transnaționale, transfrontaliere, dacă vrem să existe această posibilitate pentru consumator, trebuie să există standarde similare în întreaga Europa. Dacă dorim dacă din cauza argumentelor cu subsidiaritatea care au fost aduse aici puternic în raport și spuneți că ați prefera să avem niveluri reduse de standarde comune, atunci nu se poate în același timp să ai principiul statului uh, oaspete. Ori ai standarde de reglementare și poți să ai acest host state principle, sau ai standarde reduse și trebuie să ai o armonizare și să existe supraveghere de la țara de acasă, de origine, întregul principiu, ceea ce nu e într-o coerență de plină. Sunt în favoarea unei abordări solide de standarde comune. Desigur că acestea pot fi mai mari pe plan național, dar trebuie să fie în piața comună, standarde comune puternice și atunci putem avea o discuție în legătură cu principiul uh, home house, dar combinând home principle cu standarde reduse, asta ar pune probleme pentru mine. Și o ultimă observație mai mult legată de retorică. Cred că asigurările nu sunt ca băncile, dar într-o criză au făcut greșeli foarte asemănătoare. Mulți utilizatori ai consumatori și clienții ai firmelor de asigurări vor avea pensii mult mai mici pentru că s-au făcut investiții în produse care n-au fost atât de rentabile cât s-a așteptat, deci anumite riscuri, anumite profiluri de risc au fost prost elaborate. Vom mai discuta asta în contextul crizei euro și unele firme de sigurare au profitat de pe urma operațiunilor de salvare a băncilor. Iată de ce nu putem afirma că domeniul asigurărilor a fost atât de neatins de criză și că greșelile din sectorul financiar, cred că începește formularea, am mai discutat, Peter, o să găsim ceva corect și pentru domeniul asigurărilor, dar nu pretinde că nu s-ar fi făcut nicio greșeală în uh, perioada crizei. Doamna Luling acum. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să revin pe scurt la amendamentele pe care le-am înaintat, unele împreună cu domnul Caras, care este raportorul nostru din umbră, dar cum a fost domnul Gozes, care a vorbit în numele lui și a comentat aceste propuneri, nu trebuie să revin în amănunt. Vreau să spun că eu cred că este necesar să se limiteze câmpul de aplicare regimul garanției asigurărilor la persoanele fizice, pentru că includerea persoanelor juridice ar fi o sursă de prea numeroase complicații. Am propus și o, un plafon al despăgubirilor pentru pierderile suferite. Știu că nu e o idee împărtășită de toată lumea, dar cred că în cazul de față trebuie să ne gândim la asigurarea de viață ca fiind un plasament financiar precum celelalte. Este cazul în foarte numeroase state membre și să plecăm de la acest plan o plafonare, să zicem, la 10.000 de euro, mi se pare normal. Să nu se prevadă un plafon ar însemna să ne asumăm un risc sistemic pentru ansamblul sectorului asigurărilor. Iată de ce îl rog pe raportor să aibă amabilitatea să țină cont de observația mea care nu este lipsită de interes. Mulțumesc. Domnul Klins. Mulțumesc, pe scurt. Cred că acest uh, raport închide un vacuum important. Se vorbea deja că există 20 de sisteme în Europa, din câte știam eu există doar astfel de uh, doar 12 astfel de sisteme în 27 de state membre, oricum mult prea puține și cred că dacă tot ne apucăm de acest domeniu, avem nevoie de un principiu armonizat. Tocmai de aceea nu sunt de acord, după cum spunea Peter, ca finanțarea ex ante să fie un fel de opțiune. Nu. Trebuie să ne acordăm, să ne arătăm favorabile acestui tip de finanțare de la bun început. La fel ca și colegul liberal uh, Schmidt, am avut o serie de experiențe în domeniu de curând. Spre exemplu, uh, am avut parte de un jaf aici la Uh, Bruxelles. Uh, hoții au distrus uh, ușa, dar din fericire nu păstram niciun fel de uh, obiecte de valoare în, caz, în casă. În orice caz a, a trebuit să înlocuiesc casa, uh, ușa, pardon, și din păcate uh, compania de asigurări nu m-a, nu m-a despăgubit, nici pe departe. Mi-a oferit uh, o despăgubire forfetară. Ei, prin urmare, sunt clar, uh, sunt uh, hotărât să nu fim prea indulgenți cu uh, companiile de asigurare, ci uh, să uh, sprijinim protecția consumatorului. Într-adevăr, companiile de asigurare nu pot să dea faliment prea ușor. Cu toate acestea, în Germania, în urmă cu 3-4 ani, am avut parte de o companie de asigurare care s-a uh, clătinat foarte tare, însă toți asigurații au fost, a, a, uh, au fost preluați de alte companii de asigurări. Uh, Uh, și prin urmare nu au avut nimic de pierdut. În orice caz, însă, Irlanda și Islanda nu au avut uh, experiențe prea pozitive în domeniu. Asta înseamnă că nu putem decât să promovăm niște abordări armonizate la nivel european. Haideți să nu sprijinim sisteme diferite în diferitele state membre. Pentru că dacă facem acest uh, lucru, nu o să ajungem la niciun fel de rez- rezultat echitabil pentru toți. Și, bineînțeles, declarațiile separate nu sunt uh, corecte. În ceea ce privește uh, supravegherea țării de origine și uh, țării gazdă, da, Oh, ce s-a întâmplat în, în trecut uh, într-o serie de cazuri. Am avut uh, companii de asigurare uh, germane care acționau pe piața britanică și acolo sistemul de țării de origine și țării gazde nu au funcționat. Haideți să ne gândim la toate acestea. Bun, îi dăm cuvântul raportorului care va încheia dezbaterea. Mulțumesc tuturor pentru comentariile foarte utile. Evident, există discuții foarte intense, dar cred că e fezabil să, avem, să ajungem la o soluție de compromis. Suntem de acord și sunt singur că vom, acest lucru se va reflecta în document. E un raport de inițiativă acesta, dar trebuie să vedem cum transmitem mesajul și argumentele față de ceea ce vrea să facă comisia, uh, fără input din partea noastră. Acum trebuie să acționăm și faptul că avem o discuție așa de importantă, cred că e un semn bun. Ca să răspund lui Jean-Paul, îi doresc cele bune lui Ocmar, sunt sigur că e ocupat să răspundă la telefon, tot timpul păstrează legătura asta și facem chestiunea transfrontalieră e foarte relevantă. Am înțeles ce a spus despre mașini, asigurările de auto, de sănătate, medicale și așa mai departe. Oriunde mergi în Uniunea Europeană, fiindcă avem libera circulație a oamenilor, asigurările vor juca un rol important pentru a le garanta o calitate a vieții și prin urmare e bună să e bine să avem un cadru care să garanteze faptul că contractele pe care le-au semnat, fiindcă sunt contracte, trebuie să fie îndeplinite În discuția referitoare la persoanele fizice a revenit, mulțumesc Jean-Paul, Oli, diferența dintre viață și generale spui că vrei motive concrete de ce trebuie să le includem și pe cele generale. Cred că, da, trebuie să facem acest lucru, să dăm motive. Nu cred că este aberant, dar cred că e totuși o greșeală să excludem asigurările generale din domeniul de aplicare. Hai să vedem modul în care autoritățile de reglementare au abordat ambele categorii. Există modele diferite de risc în asigurările de viață față de cele generale. Calculele se fac diferite. Am utilizat asta și în directiva privind solvabilitatea 2. Cred că trebuie să le diferențiem mai degrabă decât să le excludem și cred că putem ajunge la un compromis dacă avem în vedere abordarea proporțională. Însă nu o să fiu prea deschis înspre a exclude această categorie de asigurări din domeniu. Nu văd de ce. O să vorbim, trebuie să revenim la asta. Cred de asemenea că Mark, uh, nimeni nu vrea ca uh, să oprească pe oameni să cumpere asigurare. Cu cât uh, cresc asigurările, cu atât costurile sunt transpuse la nivelul societății. Dacă ai o problemă și n-ai avut uh, asigurăța, ars casa, de exemplu, e problema ta. Dacă însă e casa vecinului, deja apar probleme. Consumatorii sunt cei care plătesc, înțeleg, trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Cred însă că trebuie să facem eforturi pentru a-i proteja pe consumatori. Trebuie să existe o abordare proporțională, uh, consumatorii trebuie să aibă cuvântul de spus și companiile să facă ce trebuie să facă. Sven, principiul țării de origine e important, însă sunt de acord cu ce ați spus în cazul Equitable Life. Nu a funcționat acest principiu. Regatul Unit a fost acolo și țara gază și țara de origine. Și uh, polițele au fost cumpărate în Germania, oamenii au putut să cumpere polițe în, pe o piață nereglementată, lucru care nu s-a întâmplat în Germania. Uh, Solvabilitate 2 a abordat acest subiect și e important ca împreună să ne întoarcem la acest subiect, să vorbim despre asta, dacă solvabilitatea 2 ar fi fost în principiu cu, în vigoare cu principiul țării de origine, lucrurile ar fi mers mult mai bine decât înainte. Ca urmare a situației Equitable Life și altor situații, am observat problema, am abordat principiul țării de origine și acum avem colegii, avem cap capacitatea de a pune în aplicare lucrurile prin CEOPS, trebuie să vedem ce am făcut, ce n-am făcut, ca să nu inventăm și reinventăm lucrurile la nesfârșit. Deci haideți să studiem acest lucru să reluăm discuția, să îmi deschis să fac acest lucru, dar da, trebuie să vedem uh, cum stau lucrurile uh, în practică exact. Nu trebuie să reinventăm lucrurile, doar să facem conexiunile corecte. Cred că nimeni nu dorește un standard scăzut de reglementare. Poate n-am înțeles corect ce a spus. Standarde minime. Eu la astea m-am referit, nu scăzute. Sigur, asta înseamnă că oamenii pot să le suplimenteze sau nu, dar există o limită și în discuția noastră trebuie să ne gândim dacă uh, permiterea creșterii creșterii sau dezvoltării schemelor de protecție trebuie continuată și, de exemplu, fondurile mutuale în Germania. Trebuie să ne gândim dacă sau nu se va face o armonizare maximă. Dacă da, atunci să ne gândim care sunt implicațiile. Cred că mm, implicațiile pot fi mult mai mari decât ne gândim. Am un exemplu capitalurile pe piață în domeniul bancar sunt uh, în lichidități, dar în asigurări nu sunt lichide, nu sunt transferabile și așa mai departe. Gândiți-vă la asta, fiindcă consecințele discuțiilor noastre pot avea uh, un impact mai mare, mai larg decât ce ne gândim. Deci să ne gândim ce s-ar putea întâmpla. La fel și în Suedia, Oli. Bun. Deci, în ceea ce privește valorile limită, plafoanele. Probabil sunteți cea mai pregătită persoană din comisie, fiindcă mă tem să spun nu, fiindcă avem și coordonator dumneavoastră aici. O să mă gândesc la asta, o să avem o discuție între raportori, doamna Loling, nu mă priviți chiar așa, și o să vedem la ce putem ajuta, la ce putem ajunge. O să vedem dacă putem da o abordare holistică, așa cum am făcut și în alte rapoarte. Dacă da, eu cred că putem să venim cu un document important pentru comisie. În ceea ce privește exante ex-post, uh, trebuie să vedem dacă putem ajunge la o soluție de mijloc, de compromis. Eu sunt pentru exante și cred că dacă ești într-o țară unde există uh, activități financiare, contribuabilii sunt amenințați și nu consideră că industria va, își va onora angajamentele, ă, asta e o problemă. Am văzut astfel de probleme și de aceea credem noi că ex ante e singura cale de urmat în această situație. În alte cazuri unde riscul este mai scăzut, de exemplu indemnizații profesionale sau alte lucruri uh, de genul acesta, poate exista un uh, sistem adiacent. Dar trebuie să abordăm lucrurile în detaliu ca să nu dăm toate costurile pe consumator de fiecare dată. Deci cred că dacă suntem inteligenți, putem ajunge la un compromis. Doamna Luling, sper că nu plecați din cauza mea. Mulțumesc, spune doamna președintă, o discuție foarte interesantă de răspunsurile raportorului detaliate. Pe 24 mai are loc votul în plenară pe cât posibil în a doua sesiune din iunie. Înainte să trecem la următorul raport, Comisia dorește să intervină cu privire la schema de garantare a depozitelor. Știu că ați discutat și cu raportorul nostru, domnul Skyner, anumite aspecte Sigur, nu vreau să vă răpesc ocazia de a face câteva comentarii, dar scurte, fiindcă suntem în urmă, mai ales dacă vreți să lăudați activitatea raportorului. Vă rog, puteți interveni. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am comentarii cu privire la ambele subiecte, asigurări și garantarea depozitelor. Domnule Skinner, mulțumesc foarte mult pentru comentariile privind asigurările. Am apreciat în special ce ați spus cu privire la rolul important al asigurărilor pentru a garanta libertatea libera circulație a persoanelor, un lucru pe care îl apreciem și care are legătură cu toată filozofia noastră. Spiritul cărții albe a fost exact ăsta, să promovăm uh, implicarea tuturor factorilor interesați și dumneavoastră sunteți un factor foarte important, cel mai important. Și vreau să vă spun că vom asculta cu mare atenție ce veți avea de spus. Proporționalitatea este elementul cheie aici, evident, Apoi, asigurări de viață și generale le vom studia și vom studia și diferențele dintre Uh, entități bancare și nebancare. Trebuie să clarificăm anumite aspecte. În primul rând, uh, ex ante, să nu ne uh, amăgim singuri, ex post are o structură prociclică. Dacă putem um, da flexibilitate la ex ante, da, putem la modalități și unde, trebuie să vedem, dar nu trebuie pus sub semnul întrebării principiul ex ante, fiindcă Altfel, uh, nu ar fi bine primită această propunere. Intenția noastră nu este să destabilizăm sistemul în niciun fel, ci să îl consolidăm. Prin urmare, apreciez cele spuse de dumneavoastră și vom lucra la proporționalitate. În ceea ce privește garantarea depozitelor, da, vreau să laud raportul, doamnă președinte, asta i-am și spus lui Simon acum câteva minute, șase comentarii. În primul rând, am auzit uh, că s-au făcut legături între Basel, gestionarea crizelor și garantarea depozitelor. Da, e o legătură care trebuie făcută. Există capital mai mult în bănci și de aceea băncile sunt mai sigure. Uh, doamna Ferreira și doamna Garcia Magaio lucrează la un bun cadru pentru gestionarea crizelor, pentru a evita impactul asupra economiei. Foarte bun. Asta e motivul pentru care ne putem permite să avem 1,5 depozite acoperite. Haideți să nu ducem la dublă contabilitate. Tocmai fiindcă avem siguranță, 1,5 e suficient. Altfel am avea nevoie de mult mai mult. Apoi, de multe ori s-a menționat aici un lucru pe care îl regret, și e greșit. Mulți au spus că în propunerea comisiei doar funcția paybox a, avut, a, avut, a fost avută în vedere, dar e greșit. În propunerea comisiei am introdus mai mult decât funcția aceasta de paybox. Am spus explicit că statele membre pot depăși această funcție simplă de rambursare. Însă am emis un document de clarificare cu o lună în urmă în care am spus foarte clar că statele membre pot și trebuie să depășească această funcție simplă și să ia toate măsurile de um, prevenție menționate. În ceea ce privește raportul Simon, la raportul Alexandre am spus deja în cazul asigurărilor, um, nu facem nimic prociclic, nu vrem să facem și există rapoarte regulate cu privire la reducerea prociclicității normelor. În ceea ce privește termenul de plată, sunt de acord cu acea schemă la care s-a gândit domnul Simon, fiindcă dacă există între 5 și 20 de zile opțiunea, evident știm ce vor alege Există multe bănci care vin și îmi spun 5 uh, zile nicio problemă și nu printre cele mai mari. Dacă sunt bănci care pot face asta în 5 zile, foarte bun. În ceea ce privește baza de risc, foarte bun. Dacă vreți să o extindeți, o extindem. Putem pune de o diferențiere de 2,5 ori mai mare, dacă vreți și mai mult. Uh, însă să nu uităm că rolul nu este să avem un instrument de supraveghere al activității ordinare, zilnice. Este o un lucru care se întâmplă o dată pe an. Deci obiectivul nu este să controleze comportamentul de risc. Fiindcă dacă comportamentul de risc e prea mare, riscul prea mare, până la anul banca dispare. Deci să înțelegem ce face acest instrument. Apoi, rambursare și moneda. Ați punctat exact alternativele. Doamnă președinte, ați spus ne axăm pe consumatori. Evident, dacă consumatorii pun banii într-o monedă și primesc în altă monedă, consumatorul suportă riscurile. Și domnul Zimmer a menționat de cât timp e nevoie pentru a se face schimbul de monedă. Există monede uzuale, valute uzuale și se poate face schimbul foarte repede și altele nu, să înțelegem. Și asta este și un semnal pe care îl transmitem, despre pe cine vrem să protejăm, consumatorii sau nu. Și un ultim punct, mă bucur să văd că se sprijină o schemă europeană. Am uh, auzit aici niște declarații de principiu care toate merg în acea direcție. Foarte bun, Comisia nu poate decât să le salute. Regret faptul că propunerea privind împrumutul rile mutuale care au fost un pas în direcția respectivă, nu au fost apreciate nici aici, nici la ceilalți parteneri ai noștri. Mulțumesc pentru comentarii, spune doamna președintă. Trecem repede la ultimele două puncte de pe ordinea de zi. Cu acordul vostru, dragi colegi, încă nu suntem în fază de amendamente, vreau să dau mai mult timp raportorului să-și prezinte proiectul de raport, apoi raportorii din umbră puțin mai scurte intervenții. Când vom ajunge la amendamente, intervin și ei pe lung. Deci, domnul Höckmark, vorbiți despre guvernanța economică globală. Thank you very much, uh, Chairman. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult. Am prezentat raportul meu uh, și deja am primit o serie de comentarii din, noastră, din partea dumneavoastră cu privire la el. când uh, Standard and Poor a schimbat uh, evaluarea asupra monedei americane, cu câteva zile în urmă, ne-am dat seama cât de interdependente sunt economiile mondiale, pentru că ceea ce se va întâmpla în Statele Unite cu siguranță va avea un impact asupra dezvoltării economice globale. Modul în care procedează Statele Unite ale Americii acum, modul în care își tratează deficitul este important pentru noi toți, la fel cum uh, modelul chinez este important pentru noi toți. În momentul în care vorbim despre guvernanța globală, uh, trebuie să urmăm, să urmărim obiective cât se poate de tangibile și fezabile. Purtăm această dezbatere tocmai datorită faptului că avem nevoie de ceva nou. Ceva nou care să se distanțeze de structurile pe care le-am moștenit după al doilea război mondial. În, ultimele, în ultimii ani am văzut cât de necesară este reformarea structurilor globale. În același timp, uh, văd că există părerea că odată ce guvernanța globală va exista, toate problemele vor dispărea nici pe departe. Trebuie să ținem cont de faptul că multe dintre problemele cu care ne confruntăm se datorează schimbărilor economice globale pe care, în general, le salutăm. În ultimii 25 de ani, economia globală s-a dezvoltat într-un ritm accelerat de la un miliard de oameni care trăiau într-o prosperitate relativă, astăzi avem 4 miliarde de oameni care se bucură de această prosperitate. În momentul în care vorbim despre dezechilibrele care, cu care ne confruntăm, trebuie să ținem cont de faptul că structurile vechi nu se pot adapta, nu s-au putut adapta noilor realități. Uh, iar raportul pe care îl prezint eu, practic, se referă în esență la dezechilibrele existente în vechile economii care dominau în trecut economia globală. În momentul de față trebuie să discutăm despre deficit din perspectivă globală, dar de asemenea trebuie să discutăm și politicile fiscale și monetare. În momentul în care vorbim despre monede astăzi, despre uh, valute, ne dăm seama că trebuie să vorbim despre politica monetară uh, uneori laxă, spre exemplu, și relaxată, spre exemplu, în cazul Statelor Unite ale Americii, iar această abordare duce la dezechilibre în celelalte state ale lumii și, de asemenea, generează și uh, protecționism. Uh, Trebuie să menționăm faptul că G20 a jucat un rol important, în special la începutul crizei. De ce? Pentru că a făcut posibil uh, axarea asupra anumitor uh, reacții rapide. Comunitatea globală a cerut aceste reacții, acțiuni uh, rapide și de asemenea a ajuns la concluzia că protecționismul nu ar trebui să fie apărat și promovat la începutul crizei această atitudine a fost foarte eficientă pentru că s-au luat atunci o serie de decizii foarte importante. Problema este însă aceea că multe dintre deciziile luate nu au fost implementate în realitate. Și nu avem o stabilitate a structurilor globale. Raportul meu tocmai de aceea pune accent pe G20 ca forum al consultărilor globale. Vreau însă să mă asigur că toate instituțiile pe care le avem, uh, FMI-ul și uh, um, Organizația Mondială al a comerțului trebuie să fie considerate ca instituții de bază în contextul acestei discuții. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că aceste instituții poate sunt învechite, ar trebui să fie reformate și uh, ar trebui să li se, uh, să li se desemneze responsabilități noi, ca și în cazul femeiului, spre exemplu. Reforma este necesară. Dar, în orice caz, la nivel global trebuie să stabilim uh, reguli comune cu privire la politica fiscală, politica monetară Uh, și să ajungem, de asemenea, la concluzii comune cu privire la modul în care se poate fi garantată stabilitatea uh, financiară. Iar în acest context ne dăm seama că femeiul ar putea juca un rol mult mai important decât G20, pentru că G20 este un for relativ arbitrar, nu-i așa? Depinde de, totul depinde de invitația, în fond și la urma urmei, a uh, președintelui american. Ideea mea este tocmai aceea aceasta că femeiul ar trebui să devină esența sau să, să, să uh, rămână în esen sau să devină actorul principal în cadrul uh, discuțiilor cu privire la guvernanța economică globală. Urmează în numele socialiștilor domnul Cicula. Scicluna. Vă mulțumesc foarte mult. Cred uh, că în momentul de față, datorită domnului Hecmar, avem uh, o bază solidă. O bază solidă pe care putem să o discutăm în continuare. Cred că obiectivele de bază sunt conținute în acest text. Trebuie să ne întrebăm care sunt obiectivele noastre. Ei, din punctul meu de vedere, trebuie să solicităm întărirea poziției europene uh, la nivel global în ceea ce privește guvernanța economică. Trebuie să vorbim cu un singur glas. Știm că în trecut o serie de state membre au avut o poziție foarte puternică, o poziție istorică de altfel, dar timpurile s-au schimbat, acum trebuie să avem o poziție uh, mai solidă a Uniunii Europene în dezbaterile mondiale. Uh, Făcând astfel, am reușit să ne asumăm uh, un rol de lider în contextul reformei globale. De asemenea, trebuie să, să reabordăm problema componenței G20. Bine, nu am o atitudine critică la adresa G20, însă, în același timp, trebuie să ne întrebăm, din punctul meu de vedere, uh, dacă componența actuală este cea potrivită. Poate că ar trebui să instituționalizăm acest forum. Ar trebui, în orice caz, să evaluăm caracterul reprezentativ al G20. Trebuie să vedem dacă acest forum reprezintă, într-adevăr, reprezintă atât pe bogați cât și pe uh, săraci. Trebuie să evaluăm, de asemenea, componența uh, G20. În același timp, trebuie să înțelegem faptul că uh, tot peisajul economic s-a schimbat, avem noi actori, China, India, etc. Prin urmare, situația nu mai este la fel de uh, simplă ca în trecut. Uh, dacă ne amintim de Bretton Woods, uh, ne dăm seama că în 1945 un consens era ușor de atins datorită faptului că erau doar câțiva actori importanți uh, din punct de vedere economic. Uh, Uh, pe vremea aceea, dar acum situația s-a schimbat. În același timp, uh, instituțiile internaționale trebuie să rămână independente și în același timp să fie reprezentative pentru noul peisaj economic la nivel mondial. Uh, toate instituțiile internaționale, precum femeimul, trebuie să reprezinte, să îi reprezinte pe toți. În același timp, trebuie să evaluăm capitalul uh, uh, care stă la baza acestor instituții financiare, dacă capitalele uh, vărsate sunt suficiente sau nu. Trebuie să discutăm de asemenea despre rezerve și moneda în care se păstrează rezervele la nivel mondial. Săptămâna aceasta fundația comerțului mondial a fost practic fisurată ca urmare a tuturor uh, acțiunilor împotriva dolarului. Da, Înțelegem că ne confruntăm cu probleme la nivel de guvernanță economică în momentul de față, dar nu reușim neapărat să punem degetul pe problemă. Asta trebuie să facem, trebuie să rezolvăm problemele. În ceea ce privește reg- reglementările, reglementările vor fi ele globale, dar reg- reglementatorii nu sunt globali. Avem o serie de standarde în diferitele părți ale lumii uh, Uh, și tocmai de aceea G20 ar trebui, spre exemplu, să revizuiască regulamentele financiare, atât cele din SUA, cât și cele din Europa și să își dea seama, să înțeleagă dacă aceast, aceste discrepanțe existente între diferitele re, uh, regulamente financiare generează probleme pe piața mondială sau nu. În orice caz, tema aceasta este foarte importantă, este discutată în momentul uh, oportun Și, sigur, mulți consideră că acestea sunt vorbe în vânt, că oricum discutăm tema de ani și ani de zile încoace, dar cred că în momentul de față discuția va deveni din ce în ce mai concretă. Pentru că uh, chiar dacă acordăm importanța necesară econom- economiilor naționale și situațiilor la nivel național, înțelegem în același timp că toate problemele cu care ne confruntăm în, moment, uh, în momentul de față la nivel național se datorează unor uh, evenimente neplăcute la nivel global. Prin urmare, uh, nu pot decât să îl felicit pe raportor și uh, cu siguranță voi introduce amendamente. Mulțumesc, urmează doamna Hübner. Vă mulțumesc. Pe scurt, trei comentarii. Criza ne-a arătat toate lacunele, lacunele de reglementare, de competență, etc., cu care ne confruntăm în momentul de față și care stau Uh, practic, în esența, reprezintă miezul instituțiilor financiare uh, internaționale ca și G20. Tocmai de aceea uh, reformarea acestor instituții internaționale este necesară, pentru că instituțiile în sine sunt foarte importante la nivel global. Dar trebuie să ținem cont și de nevoia de transparență, de viziunea comună necesară în cazul acestor instituții internaționale. Situația arată altfel astăzi. Deci, prin urmare, eu propun să evaluăm aceste instituții formale, informale și să le îmbunătățim din punct de vedere al transparenței și responsabilității asumate. Asta în primul rând. În al doilea rând, Gunnar menționa dezechilibrele la nivel uh, global care pot fi rezolvate fie printr-o abordare ex ante, fie prin una ex post. Însă, în acest context trebuie să ținem cont de faptul că piața internațională și globală are nevoie de reguli, care trebuie să fie globale globale la rândul lor. Prin urmare, trebuie să ținem cont uh, de toate, um, toate uh, cerințele și uh, toate implicațiile sistemice pe care anumite reglementări și reformări le-ar putea avea. Și, în al treilea rând, cred că în momentul de față, la nivelul sistemelor globale monetare, există o mulțime de transformări. Vedem că uh, acum sistemele devin din ce în ce mai multipolare. Cred că acesta este momentul în care Uniunea Europeană ar trebui să-și exprime într-un final uh, preferințele în ceea ce privește sistemul monetar global. Vă mulțumesc! I, I can... Un scurt comentariu. Nu pot decât să fiu de acord cu ce a spus uh, colegul Cicluna. Cred că G20, atunci când a început, activitatea era eficient și aveam speranțe foarte mari. Acum mă tem că aceste speranțe se cam îndepărtează. Criza, după părerea multora, poate nu s-a terminat, dar e mai puțin acută. Aspectele naționale au prioritate și cred că important este să găsim anumite căi formale de reorganizare a G20 Trebuie să existe o structură, o formă oficială care să decidă niște măsuri obligatorii. Ce avem acum sunt niște grupuri neoficiale de discuții, se întâlnesc, se simt bine împreună, dar nimic din ce discută sau decid nu este obligatoriu. E nevoie de decizii cu caracter obligatoriu. În al doilea rând, fiindcă la Comisia de Criză ne ocupăm exact de acest subiect, pregătind raportul final, te-aș ruga, Gunnar, să particip la discuții astfel încât atunci când avem raportul final să transmită un mesaj similar cu raportul tău, să nu dăm mesaje diferite din partea Parlamentului European cu privire la același subiect și aceleași probleme. Președinta, mulțumesc. Acum din nou raportorul pentru a trage concluzii. Mulțumesc. niște idei foarte concrete și înțelepte din partea colegilor. Vreau să spun două lucruri. Cred că e important să putem stabili o procedură prin care să dăm Uniunii Europene un glas comun în ce privește guvernanța globală. Adesea uităm că cea mai mare economie din lume nu e nici SUA, nici China, ci Uniunea Europeană și e un punct uh, slab al nostru că nu putem utiliza acest atu pe plan global. E nevoie de mai multe reforme în ce privește propria economie, dar în perspectiva globală trebuie să avem locul și influența cuvenite. În al doilea rând, discutăm să fie responsabil G20, să fie mai oficial și până la urmă se apropie de ce e femei în realitate. Pentru că este o organizație universală în acest sens și o instituție formală, oficială, acoperă toate economiile. Trebuie să spun că G20, sunt de acord cu toți cei care au spus că a jucat un rol important, dar vedem că la ultimele reuniuni nu prea mai tras nicio concluzie, nu doar pentru că nu au caracter obligatoriu, ci și din alte motive. Să nu uităm că G20 poate să devină G5 sau G25, că totul depinde de cei care conduc anumite guverne să invite, să vadă pe cine vor să invite. Și dacă te uiți la lista de invitați, de multe ori este arbitrară și există anumite coincidențe. Deci nu putem să ne bizuim pe ei să există o instituție oficială cu transparență. Și concluzia mea este că trebuie să ne concentrăm pe ce e mai important de realizat în ce privește guvernanța globală, să existe un set comun de reguli privind piețele financiare și o abordare comună cum să tratăm și să monitorizăm politicile monetare, deficitele structurale și valutele. Putem să adăugăm ce dorim, dar cu cât adăugăm mai multe, cu atât o să subminăm șansele de a atinge ceva concret și fezabil. Iată de ce aș dori să subliniem, să subliniez la adresa colegilor că trebuie să ne concentrăm în acest proces. Toate comentariile primite de la dumneavoastră merg pe această linie dar e important să fim realiști, pentru că altfel nu vom avea impactul scontat. Și încă o dată, observația mea este că cu cât există mai mare responsabilitate, un caracter mai obligatoriu, mai formal, mai transparent, un fel de G20, cu atât ne apropiem mai mult de ideea de FMI. Și cam asta era concluzia. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 10 mai anul curent, o să avem o altă dezbatere pe 14 iunie despre amendamente. Deci vom avea timp să trecem acum la ultima dezbatere. Raportul domnului Asaia, cerințe tehnice pentru transferul de credite și debit direct în zona euro și regulamentul corespunzător. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să nu vă rețin prea mult. Timpul este limitat, după cum știm cu toții, deci SEPA, Zona Comună Europeană de Plăți, o inițiativă sprijinită cu coerență, în special de Parlamentul European, Comisie și Banca Centrală Europeană. Ianuarie 2008 s-a lansat transferul de credite și apoi sistemul de transfer de debite în noiembrie 2009. Toate acestea, migrația la noile scheme a fost foarte lentă. În octombrie 2010, la doi ani după lansarea primei scheme, ponderea în toate tranzacțiile procesate prin mecanismele de compensare și de contare n-a atins decât 9,3%. Ponderea transferului de debite a fost doar de 1%. Deci e foarte evident că această migrație are nevoie de legislație adecvată. Parlamentul European, în cele două rezoluții din martie 2009 și martie 2010, a cerut, și acum citez, o dată finală clară, operabilă, care să nu fie mai târziu de 31 decembrie 2012 pentru migrarea la instrumentele SEPA. am reacționat la acest apel promovând o dată limită mai rapidă, pentru că altfel situația ar fi uh, incorrectă pentru cei care s-au uh, mișcat mai repede. Elementele neclare sunt data finală, dacă se fie una sau două date finale, acte delegate, comisioane interbancare multilaterale. Și acum o să parcurg uh, aceste chestiuni controversate. Spun în câteva cuvinte despre fiecare dintre ele. Mai întâi, datele limită. Propun să existe o singură dată finală pentru o migrație mai ușoară și mai puțin costisitoare. La doi ani după intrarea în vigoare a regulamentului pentru a da timp suficient pentru migrare și în statele membre în care procesul acesta s-a mișcat foarte lent. O singură dată limită ar face SEPA posibilitatea să informeze publicul și să desfășoare campanii de informare cu mai mare eficacitate. Apoi, în ce privește da, actele delegate, este adecvat ca Comisia Europeană să dispună de competențe delegate pentru a schimba cerințele tehnice, dar numai cerințele tehnice. Multe cerințe referitoare sau considerate ca fiind esențiale a mutat din anex în regulament, limitând astfel de aplicare a delegării. Când se utilizează puterile delegate, ar trebui să se aștepte ca Comisia să consulte factorii implicați, cum ar fi Consiliul SEPA sau grupurile de experți SEPA și ceilalți. Aceste cerințe esențiale pe care le-am transferat din anex în textul însuși se referă în special la clauze de protecție a consumatorului. Aceste clauze referitoare la debite directe rezultă din alegerea cel mai bun model pe care băncile debitorului și are creditorului. Cred că această opțiune esențială a fost greșită, dar fiindcă opțiunea s-a făcut deja, consumatorii trebuie să se simtă adecvat protejați când trec de la un sistem de mandat bazat pe DIP la unul pe credit. Iar în ce privește MIFS, aceste comisioane bancare pentru transferurile interbancare e o chestiune complexă. Comisia propune doar uh, tranzacții sau comisioane bazate pe costurile tranzacțiilor, unde s-ar interzice aceste comisioane pe tranzacție. Am încercat să ajung la un compromis introducând o continuare a acestor comisioane pentru tranzacții pentru o perioadă mai îndelungată de tranziție, astfel încât și la plăți care nu se efectuează pentru ca, să zicem, aceste comisioane să fie în quantum fix și să fie în uh, descreștere treptată. Anumite comisioane bazate pe costuri stricte ar reprezenta o conversie astfel încât până la urmă să fie aceleași în toate statele membre, să există un teren echitabil între mm, furnizorii de servicii de plăți. Apoi în ce privește chestiunea unor excepții. E nevoie de o perioadă de tranziție, dar acestea trebuie să fie cât mai scurte cu putință. De exemplu, sistemul german LB este una dintre sistemele de debit direct care e generat utilizând un card care dă informațiile de bază pentru mandat. De fapt, mulți consumatori s-ar putea să nu fie la curent că utilizând cardul într-un magazin generează o plată prin debit direct. Sunt încrezătoare că concurența va spori în sectorul plăților și prin acest regulament, reducând prețul plăților, astfel încât să fie posibil în termen de trei ani fie să se, să se facă acest sistem german să fie conform cu SEPA sau să se facă o înlocuire de tip SEPA. ultim aspect la care să mă refer la plăți de valoare foarte mare. Acestea ar trebui să fie excluse din aplicarea acestui regulament. Aceste canale să nu fie utilizate în scopuri incorrecte. Acestea erau principalele aspecte pe care doream să le subliniez în această scurtă prezentare. Și aș vrea acum să mulțumesc Comisiei Consiliului și raportorilor din umbra pentru buna cooperare și aștept în continuare o cooperare fructoasă și pe viitor. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Dintre raportorii din umbra de pe lista care sunt prezenți, mai întâi Sofie Intevel de la ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportorii pentru munca aprofundată și includerea raportorilor din umbră de la bun început, mod activ și plăcut în numele grupului meu aș sprijini abordarea propusă în ce privește data unică și perioada de 2 ani, în mod clar un termen limită unic, să vedem care să fie data respectivă, dar să fie cât de curând posibil, când va fi fezabil. Pentru că evident că nu este un lucru caracterizat pe masă acum, ci ne uităm la de 10 ani, deci am avut timp. Sunt de acord de asemenea cu abordarea raportoarei în ce privește limitarea cât mai mult a cerințelor tehnice. Să le includem în regulament și nu în anexă. Trebuie să vedem detaliile și să vedem, da, să ne asigurăm că nu există cerințe tehnice care nu sunt absolut necesare. În ce privește comisioanele pentru transferul interbancare, e singurul punct unde s-ar putea să am niște semne de întrebare în legătură cu perioada de tranziție propusă actualul aranjament va expira oricum. Nu mai aduc aminte când, dar în câțiva ani oricum. Și perioada de tranziție propusă acum este mai îndelungată decât data de expirare și cred că de fapt ar trebui cât mai mult posibil să mergem pe linia propusă de Comisia Europeană și să eliminăm treptat cât mai rapid putem, pentru că evident existența acestor comisioane în anumite state ar putea avea un efect advers asupra concurenței și a posibilităților de a veni alții care să intre pe piață. Observațiile despre excepții și să mențină perioada de tranziție cât mai scurtă cu putință, da, absolut. Două observații suplimentare, una privind conștientizarea consumatorilor. Primesc multe mesaje care spun, dar avem nevoie de mai mult timp pentru că utilizatorii nu știu despre asta le-aș răspunde și cine vă împiedică? Începeți de acum să informați pe oameni informații de acum, pregătiți, nu așteptați până când uh, apare termenul limită sau după aceea. Începeți pregătirea de acum. De multe ori uităm că termenul limită este data până la care trebuie făcut ceva, nu e data la care trebuie să fie făcut ceva. Poți să faci dinainte. Știu că e o idee revoluționară. Și, ultima observație, Cred că trebuie să examinăm cu foarte mare atenție textul ca să vedem orice posibile obstacole pentru noi produse sau noi servicii sau prestatori de servicii non-bancari. Cred că obiectivul ar trebui să fie acela de a crea o piață a plăților, o zonă de plăți care să ofere cât mai multe posibilități utilizatorilor și prestatorilor posibil și să nu includem obstacole care să îngreuneze noi servicii sau să participe noi veniți pe piață. Trebuie, din potrivă, să le facilităm sarcină, dar sunt convinsă că doamna raportor este în favoarea acestei idei. Mulțumesc. Președinte, domnul Gigol de la Versi. Ein Dank an die Schattenberichterstatter. Mai întâi de toate, dați-mi voie să le mulțumesc uh, raportorilor din umbră și raportoarei de asemenea pentru colaborarea strânsă. Știm că aceasta este o temă foarte importantă pentru mulți dintre cetățeni. Este o temă foarte apropiată de sufletul cetățenilor de rând. Problemele în multe uh, state membre sunt generate tocmai de faptul că ne dorim acum să avem o zonă unică de plăți în euro. Dar problema e că nu, e nu atât zona unică de plăți în sine, ci faptul că nu avem niciun fel de calendar cât se poate declara. Dacă tot tergiversăm lucrurile, nu facem decât să uh, creăm costuri suplimentare și, de asemenea, datele separate pentru diferitele domenii nu fac nimic altceva decât să ducă la noi poveri birocratice, care, practic, uh, afectează în special actorii mici și nu pe cei mari. Sunt de acord că în decursul la 24 de luni trebuie să încheiem problema. Pe de altă parte, însă, trebuie să luăm în serios îngrijorările multor cetățeni. Cetățenii se așteaptă să fie ajutați uh, în încercarea lor de a se adapta la noile uh, reglementări. Acest ajutor poate fi oferit prin intermediul internetului sau uh, de asemenea, prin introducerea datelor BIC și IBAN direct pe carduri. Există bănci care procedează în felul acesta deja, nu înțeleg de ce nu pot face toți, uh, cu toții la fel și cred că pe calea comunicării cu cetățenii, trebuie să le spunem clar că băncile sunt obligate să-și, să-și uh, ajute clienții uh, să se adapteze la această schimbare. De asemenea, trebuie să ne gândim că după europenizarea întregului sistem, se prea poate ca costurile să fie mai mari. Uh, Uh, decât inițial. Tocmai de aceea ar trebui să creăm sisteme de garantare. Trebuie să asigurăm pe cetățeni că costurile de tranzacție uh, nu vor fi uh, mai mari decât pentru o scurtă perioadă de timp, mai apoi se va ajunge la o uniformizare, o uniformizare și armonizare care va putea să ducă la o um, la un plafon pentru costuri. În ceea ce privește procedura de transfer, uh, nu, uh, de debitare direct, uh, directă, cred că avem un sistem cât se poate de eficient, de solid și acest sistem, cel puțin în Germania, este dorit. Există deja un sistem în Germania care trebuie să, care se dorește a fi păstrat și pentru a asigura armonizarea trebuie să stabilim clar și să îndeplinim anumite uh, cerințe, și anume costurile trebuie fie, să fie scăzute, nu se poate să creăm un model care va pune bețe în roate comerțului și, de asemenea, un sistem care să genereze costuri mai mari de tranzacție decât uh, în momentul de față. Modelul german pe care îl avem cu uh, acea procedură de debitare directă electronică îndeplinește deja toate criteriile pe care le-am menționat și sper că pe baza discuțiilor vom ajunge la un, la un consens, un consens care să fie cel puțin la fel de bun ca și sistemul pe care îl avem deja. Uh, eu uh, promovez sistemul uh, german care ar trebui să poate să fie adoptat la nivel mon, uh, european. Poate că nu trebuie neapărat să păstrăm sistemul german peste tot, însă în orice caz trebuie să garantăm să creăm un sistem care să fie cel puțin la fel de solid ca și cel german. În ceea ce privește uh, procedura de mandat, e important ca în cazul în care uh, se extrage vreo sumă din contul vreunui client, în, uh, clientul să poată depune o plângere care să ducă la rambursarea sumei respective. Uh, asta pentru a evita toate uh, transferurile incorrecte. Uh, toate aceste transferuri uh, incorrecte uh, trebuie să fie luptate, uh, să fie <laughs> combătute, îmi cer scuze, și mai există un aspect democratic și anume, din punctul meu de vedere, modul în care este reglementată piața plăților în Europa trebuie să fie neapărat unul democratic. Nu se poate ca EPC-ul să se autoreglementeze, nu se poate ca oamenii de știință și finanțiștii să stea într-un consiliu care să ia deciziile pentru întreaga Europa. Nu se poate. Avem aici de-a face cu o autoreglementare. Nu, sistemul trebuie să fie de- democratic. Bineînțeles că instituțiile au dreptul să spună uh, care sunt detaliile tehnice și cum uh, pot ele să fie rezolvate, pentru că sunt cei mai uh, vizați. Însă, în orice caz, sistemul cred că, într-un final, ar trebui să fie, să fie stabilit într-o manieră democratică. Deci nu cred că autoreglementarea este de dorit. Nu trebuie să le oferim uh, finanțiștilor posibilitatea de a-și crea propriile reglementări care să nu aibă nimic de a face cu interesele clienților. Asta îmi doresc din partea partea raportorului să țină sus standardul democrației și să se asigure că regulile uh, pieței de plăți sunt stabilite într-o manieră democratică. Bineînțeles, ținându-se cont de părerea finanții, finanțiștilor. Nu, nu înțeleg de ce în acest domeniu nu se poate vorbi despre acte delegate Uh, și uh, nu înțeleg de ce plenul Parlamentului trebuie să spună părerea cu privire la orice fel de temă. Dar dacă toți suntem reprezentanții cetățenilor, atunci haideți să sprijinim această procedură democratică care trebuie să fie aplicată și în acest domeniu. Bun, mai avem 10, cuvinte, 10 eh, minute la dispoziție acum din partea GUE, apoi alt raportor din urmă, dar vă rog pe toți să fiți foarte succinți pentru că după aceea rămânem fără interpretare de la GUE acum. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για τη σοβαρή. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să felicit raportorul și acum, direct la comentarii. Cred că nu e doar o chestiune tehnică. Nu cred că așa trebuie abordate lucrurile. Sigur, există și aspecte tehnice. E nevoie de modificări dacă vrei să ai un spațiu unic. Vreau să mă refer la trei aspecte, economice și sociale. Și trebuie să ne preocupe protecția consumatorilor, protecția cetățenilor. Prin urmare, trebuie să existe servicii fiabile și să nu existe o creștere a costurilor. Concret, trebuie să se protejeze interesele consumatorilor, ale clienților, și costul acestor tranziții nu trebuie să se regăsească la nivelul consumatorilor prin crearea unui sistem de plată mai scump. Dacă avem sisteme netransparente uh, și taxe bancare, nu e o idee bună. Pentru spațiul unic trebuie ca acestea să dispară. Trebuie să protejăm consumatorii împotriva riscului de fraudă. Există investigații care arată că fraudele sunt foarte ridicate și fraudele electronice sunt ordinul miilor. Prin urmare, sistemul ales de comisie, CMF, nu știu dacă este cel mai bun. De altfel, raportorul a explicat acest lucru în intervenția sa. Controlul nu este efectuat de banca consumatorului, ci banca atrăgătorului. Astfel pot dispărea sume mari de bani și clientul nu se poate adresa băncii sale. Deci nu știu dacă alegerea e cea mai bună. În al treilea rând, au mai spus și alți intervenienți, nu mai vreau să repe, revin la chestiunea formării, e foarte importantă. Nu e simplu, există părți din societate, persoane în vârstă sau cei care nu știu să utilizeze internetul, care trebuie să fie informați corect. Dacă vrem să vorbim de un spațiu unic, trebuie ca toată lumea să știe cum să se descurce. Un ultim comentariu. Calendarul. Sunt de acord, trebuie să existe un termen limită unic. Dar există totuși aspecte specifice la nivelul țărilor membre atunci când uh, lucrurile sunt puse în aplicare. Nu vor evolua toți în același ritm. Eu sunt pentru o dată limită care să fie luată în considerare atunci când se trece la armonizare. Armonizarea necesară pentru un spațiu de plăți unice. Cam asta. Și sunt sigur că vom putea colabora foarte bine următorul vorbitor, dacă puteți interveni scurt, aș aprecia. Domnul Padar, în primul rând vreau să mulțumesc raportorului. Nu cred că regulamentul are nevoie de o justificare. Are rolul de a ajuta la finalizarea pieței unice. Sunt de acord cu faptul că există o dată unică, așa cum vrea raportorul, Orice perioadă de derogare trebuie să fie scurtă și ca, să conțină și ea un termen limită, termen final concret. Mulțumesc! Mulțumesc, până doamna președintă. Dăm din nou cuvântul raportorului. 16 mai e data limită pentru amendamente și în discuția care urmează pe 14 iunie vom discuta amendamentele. Raportorul, dacă dorește să finalizeze discuția. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur că toată lumea e de acord cu termene limită. Un lucru foarte important. Când, până la urmă, despre asta e vorba, în regulament. Câteva comentarii scurte. Sunt de acord cu Sofie Invel și cu doamna Sanchez că avem nevoie de o campanie de informare foarte bună pentru consumator și pentru public, astfel încât să ne asigurăm că această migrare se face cât mai fără probleme posibil. De asemenea, raportorii din umbră s-au referit cu toții la protecția consumatorului și clauzele aferente și importanța lor. Sunt sigur că împreună putem găsi o soluție pentru a ne asigura că formularea este bună și că oferă cea mai bună protecție pentru clienți. Dacă vrem ca publicul să fie de acord, așa trebuie formulate lucrurile. Acestea au fost principalele aspecte la care s-au revenit cei care au intervenit. Ați vorbit și de sistemul ELV. Nu știu dacă ați pus o întrebare sau a fost un comentariu. Domnul Kickold. A fost un comentariu, dar puteți să-l considerați și întrebare dacă vreți. Nu mai țin minte ce a spus, fiindcă ascultam traducerea din germană în finlandeză și nu știu sigur dacă... nu știu cum ați formulat. Putem să discutăm între raportorii din umbră dacă vreți. Aspectul principal pentru mine a fost că trebuie să ne asigurăm că ce rezultă are calitatea cel puțin egală cu ce avem, adică extinderea abordării europene trebuie să includă soluții mai ieftine și o protecție mai sporită. Putem face acest lucru dar nu putem pierde un sistem ieftin și eficient, pentru că mai târziu să avem prețuri mai mari și costuri mai mari de tranzacții. Nu asta vrem, vrem costuri scăzute pentru tranzacții într-un sistem comun care să funcționeze peste tot în Europa ca să mm, suplimenteze această piață. N-am ajuns la un consens și cred că la asta trebuie să lucrăm. Nu mai avem timp, intervine doamna președintă. Vă rog să încheiați. Amendamentele ne permit discuții suplimentare. Doamna raportor, da, cred că vom crește competi- concurența și vom scădea costurile cu acest regulament. Mulțumesc, mulțumesc, spune doamna președintă. Tot ce pot să fac este să vă mai doresc sărbători fericite. Pe 2 mai avem următoarea întâlnire, 2 mai la ora 3 după masă luni. Mulțumesc pentru cooperare. Ne vedem pe curând!